Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. So, then I would like to welcome everyone to this uh, Bună ziua tuturor și bun venit la această audiere care este organizată de Comisia pentru Dezvoltare pentru doamna comisar desemnat Iuta Urpilainen din Finlanda. Avem în fața noastră trei ore de audiere Așadar, aș vrea să vă rog să începem chiar acum. Mai întâi, aș dori să o salut călduros pe Iuta Urpilainen, comisarul desemnat pentru parteneriate internaționale. Este foarte bine că ne întâlnim aici pentru ca să ținem această audiere. Știu că și doamna comisar desemnat se bucură de acest moment dar înainte să începem, aș dori foarte repede să vă rog să trecem prin partea formală a acestei audieri, ca să vă prezint cadrul în care se va desfășura. În primul rând, vreau să vă amintesc că, în conformitate cu regulamentul adoptat de către Comisie, Parlamentul evaluează comisarii desemnați pe baza competențelor generale, a angajamentului european și a independenței personale. De asemenea, Parlamentul evaluează cunoștințele portofoliului lor potențial și capacitățile de comunicare. Înainte de această audiere, doamna comisar desemnat a răspuns în scris la un chestionar, iar întrebările și răspunsurile au fost distribuite deputaților în toate limbile oficiale. Aș dori de asemenea să notez că Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European nu a ridicat nicio obiecție la adresa conflictului de interese eventual în uh, declarația de interese financiare. Cum se va desfășura dezbaterea? Comisarul desemnat va face mai întâi o declarație introductivă de 15 minute maxim. Va avea de asemenea 5 minute la sfârșitul reuniunii pentru ca să facă uh, o declarație de final. După introducere, vom avea timp pentru 25 de întrebări din partea deputaților în Parlamentul European. De această dezbatere se va organiza pe sloturi de 5 minute, cu un minut pentru întrebare și două minute pentru răspuns uh, pentru doamna candidat semnat. În cazul în care avem întrebări suplimentare, întrebarea respectivă nu trebuie să depășească un minut și răspunsul un minut. Prima rundă de șapte întrebări va fi adresată de către reprezentanții grupurilor politice. A doua rundă, de 18 întrebări de data aceasta, se bazează pe distribuția întrebărilor uh, între grupurile politice, așa cum a fost ea stabilită înainte, incluzând aici și un reprezentant din partea membrilor neafiliați. Aș dori să vă atrag atenția tuturor deputaților că este esențial să vă respectați timpul atribuit de intervenție. Astăzi avem interpretare în 23 de limbi. Toți vorbitorii pot așadar să vorbească în limba lor maternă, însă aș vrea să vă rog, spune președintele, să vorbiți cât se poate de rar pentru ca să putem avea o interpretare de calitate. Această dezbatere se transmite live pe site-ul Parlamentului European și veți putea de asemenea vedea ulterior înregistrarea tot pe site-ul Parlamentului. Acum, înainte să-i dau cuvântul doamnei comisar desemnat, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu anumite aspecte care sunt foarte importante pentru comisia noastră și la care sperăm să putem avea parte de colaborare din partea comisiei. În primul rând, una din reformele cele mai importante uh, pe care le avem în față este cea a instrumentului de uh, vecinătate și de colaborare pentru dezvoltare și sperăm că putem să ne îmbunătățim vizibilitatea și uh, eficiența în politicile noastre de dezvoltare europene, dar sperăm de asemenea ca și Parlamentul European să beneficieze pe viitor de un rol foarte uh, clar un, o foaie de parcurs pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și obiective clare, măsuri clare, sunt extrem de importante și pe viitor. Deja a trecut o treime din timpul la dispoziție pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și trebuie să începem să lucrăm și la o strategie. Iar acordul post-Cotonou cele două rezoluții pe care le-a adoptat Parlamentul European și pe care a insistat pentru, insist, pentru includerea unei uh, dimensiuni interparlamentare, pentru crearea unei adunări paritare parlamentare între Parlamentul European și ceilalți ceilalți parteneri. De asemenea, toate aceste puncte sunt în continuare cerințele noastre. Iar Parlamentul European, în cadrul negocierilor instituționale, va insista pe toate aceste puncte pentru semnarea acordului ulterior. Așadar, acestea fiind spuse, doresc să mai urez încă o dată bun venit doamnei comisar de semnat și să-i dau cuvântul. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, domnilor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră în calitate de comisar desemnat. Aș vrea să vă spun, prin urmare, cine sunt, care sunt obiectivele mele și cum consider eu că putem atinge împreună aceste obiective. Trebuie să recunosc cu sinceritate că niciodată nu mi-aș fi imaginat că mă voi afla aici, în fața dumneavoastră, atunci când am făcut campanie pentru ca Finlanda să intre în UE la vârsta de 19 ani nici măcar atunci când participam la întâlnirile uh, bordului pentru uh, tineretul democratic uh, social din Europa sau atunci când am cofundat și prezidat o organizație de tineret pro-europeană în Finlanda. Nici atunci când am făcut schimbul Erasmus la Viena sau când studiam muzica alături de colegi europeni. Și totuși, în toate aceste momente am dezvoltat această identitate europeană puternică a mea. Și tot în acele timpuri am dezvoltat și credința mea înrădăcinată că integrarea europeană este bună pentru Europa și bună pentru lume. Această identitate europeană a mea, această credință a mea în integrare, sunt cele care m-au adus până aici în viața mea politică, în calitate de parlamentar, ministru de finanțe sau viceprim-ministru, până la munca mea în uh, societatea civilă și rolul meu recent în calitate de reprezentant special pentru mediere. Și tocmai această identitate europeană și această credință a mea într-o Uniune din ce în ce mai aprofundată m-au adus până în acest moment în care cu ajutorul dumneavoastră și cu consimțământul dumneavoastră sper să devin un membru al Colegiului de Comisari. Domnilor și domnilor parlamentari, puteți să mă credeți pe cuvânt. Mă aflu aici în fața dumneavoastră și mă simt inspirată și în același timp vin aici cu atitudine modestă. Modestă pentru că cred cu adevărat în democrația reprezentativă. doamnelor și domnilor parlamentari. Niște tendințe puternice remodelează lumea noastră, cu efecte pentru noi toți. Schimbarea climatică, procesul de digitalizare, migrarea, mobilitatea, inegalitățile sunt doar câteva dintre ele. După ce am uh, lucrat în organizațiile pentru societate civilă și de asemenea la nivel parlamentar sau guvernamental pe teme de politică externă și de dezvoltare, îmi iau angajamentul să lupt împotriva inegalității, să susțin țările mai puțin dezvoltate și să promovez dezvoltarea durabilă. În calitate de viceprim-ministru, m-am oferit voluntar să prezidez Comisia Națională pentru Dezvoltare Durabilă și mi s-a părut extrem de important ca mai multe ministere să lucreze împreună alături de toți actorii implicați în domeniu. Pentru că doar împreună putem atinge aceste obiective importante. Președintele ales uh, a hotărât să meargă pe același drum. În scrisorile de misiune arăta că colegiul în ansamblul său este responsabil pentru a atinge ODD-urile, obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Sunt mândră de această abordare globală și doresc să susțin pe deplin acest exercițiu comun, atât în politicile interne cât și în cele externe. Sunt convinsă că Agenda 2030 este o adevărată șansă pentru Europa. Comisarul European pentru Parteneriate Internaționale trebuie să aducă rezultate în privința implementării ODD-urilor la nivel global. Ambiția mea este să eradicăm sărăcia prin cooperare internațională și prin ajutor pentru dezvoltare. Responsabilitatea noastră globală, așa cum este prevăzută în tratate, și se aliniază cu valorile noastre pentru drepturile omului și demnitatea a omului. Ambiția mea este să lucrez în mod strategic și eficient pentru a face față noilor realități globale. pentru a atinge ODD-urile. Aceasta este și în interesul nostru al europenilor, pentru că vorbim aici despre durabilitatea planetei noastre, vorbim despre insecuritățile umane, despre ceea ce îi face pe oameni să ajungă la migrație forțată sau la conflicte. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Înainte de a intra în politică, am lucrat în calitate de profesor, deci Învățământul îmi este foarte apropiat și drag. O lume durabilă, inclusivă și egalitară nu poate fi construită fără un învățământ de calitate pentru toată lumea. Educația ne poate ajuta să facem față câtorva dintre provocările de astăzi și de mâine și tendințelor actuale să ne gândim la puterea educației de a schimba comportamentele în ceea ce privește mediul sau schimbarea climatică, rolul său în pregătirea viitorului pieților muncii pentru epoca digitală. Angajamentul meu pentru a respecta ținta de 20% de dezvoltare umană în cadrul noilor instrumente financiare este destul de clar în acest sens. ne confruntăm cu mai multe tipuri de nevoi. Domeniile vulnerabile, e clar că au nevoie de toată atenția noastră, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu învățământul primar, cu educația pentru tinerii copii sau a tinerilor fete. Și aceasta mă aduce la un comentariu de natură personală. Sunt absolut convinsă că prin educarea și prin capacitarea femeilor și a tinerilor fete aceasta va reprezenta o condiție prealabilă absolut necesară pentru a ajunge la societăți prospere și cu adevărat inclusive. Și știu ce înseamnă să spargă uh, acoperișul de cristal, pentru că sunt prima femeie care a devenit președinte a Partidului Social Democrat din Finlanda și prima femeie desemnată pe postul de comisar desemnat. Pot de aceea să vă asigur de angajamentul meu clar pentru a acorda prioritate egalității de gen și pentru a-l include în toate politicile și programele noastre. Mă voi centra, deci, pe implementarea ODD-urilor, pe lupta împotriva inegalității și a eradicării sărăciei. Cum o voi face însă? Trebuie să concepem pe baza priorităților noastre niște strategii moderne pe țară și, de asemenea, la nivel regional, care să-și aducă contribuția la promovarea ODD-urilor. Pentru astfel de inițiative însă avem nevoie și de resursele financiare necesare. Prin uh, finalizarea negocierilor pe cadrul financiar multianual vom putea arăta partenerilor noștri că într-adevăr dorim să îmbunătățim calitatea vieții pentru toată lumea. Am de gând să lucrez cu dumneavoastră și cu toți ceilalți actori implicați pentru a facilita un acord în ceea ce privește instrumentul NDICI pentru perioada post-2020. În ziua de astăzi, metodele tradiționale de asistență pentru dezvoltare nu sunt suficiente. Ele nu sunt suficiente pentru a atinge ODD-urile, nu sunt suficiente pentru a ajunge la parteneriatele necesare potrivite noilor realități globale. În calitate de comisar european, îmi iau angajamentul să folosesc asistența noastră și pentru a ajunge la venituri naționale mai bune și pentru a um, avea un capital privat mult mai puternic. Politica de dezvoltare a secolului 21 trebuie să aducă la oaltă toate instrumentele care să genereze investiții, locuri de muncă, o mai bună reglementare și guvernanță și aceasta include și utilizarea la maxim a potențialului pentru planul de investiții externe. Titlul modernizat care s-a dat portofoliului meu, Parteneriate Internaționale, mi se pare o adevărată oportunitate, pentru că el reflectă faptul că ne centrăm pe multilateralism și pe cooperare în calitate de parteneri pe picior de egalitate. Uniunea Europeană singură nu poate salva planeta și nu se poate pregăti singură pentru viitor. Trebuie să o facă împreună, la nivelul UE, alături de partenerii noștri, lucrând la oaltă. Uniunea Europeană va fi gardianul multilateralismului și a ordinii mondiale bazate pe reguli. Capacitatea de asistență a UE și a statelor membre trebuie să fie utilizată în mod coerent pentru a promova valorile și obiectivele noastre, atât pe teren, în țările partener, cât și în instituțiile financiare internaționale. În 2015, când comunitatea globală a trecut de la obiectivele de dezvoltare ale mileniului către obiectivele de dezvoltare durabilă, s-a Inițial și această, s-a renunțat și această, la această formulă nord-sud, donator, uh, recipient, dezvoltare sau dezvoltat. Comunitatea globală a pus în locul acestor concepte un uh, nou concept mult mai universal și ambițios, bun pentru toată lumea. În calitate de comisar european, mă voi asigura că Uniunea Europeană este un partener de încredere, un aliat puternic pentru toate țările parteneri în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Parteneriate internaționale puternice cu Africa, America Latina, zona Caraibilor, Asia, Pacific, toate acestea ne pot ajuta pentru a face față principalelor provocări generaționale de astăzi. Parteneriate globale de acest fel ne vor ajuta să facem față provocărilor care au de-a face cu gestionarea migrației împreună. Dacă sunt confirmată pe postul de comisar, am de gând să construiesc și mai mult această alianță UE-Africa și un parteneriat de investiții durabil și locuri de muncă pentru a avea o adevărată strategie europeană pentru Africa voi lucra alături de înaltul reprezentant, vicepreședinte al Comisiei și de alți comisari. Parteneriatul cu continentele vecine va avea consecințe economice și beneficii pentru cetățenii noștri, iar sectorul privat va trebui să se implice pentru a crea locuri de muncă și uh, noi competențe profesionale. Vreau să merg în continuare pe acest drum pentru a aprofunda și mai mult interesele noastre reciproce și pentru a profita de oportunități împreună. Trebuie să renunțăm la fostul și vechiul discurs legat de Africa ca un continent al instabilității și al sărăciei. Ar trebui astăzi să salutăm cu brațele deschise Africa ca un tânăr continent al speranței și prosperității. O altă prioritate a, a mea va fi aceea de a finaliza negocierile pentru acordul post-Cotonou. Trebuie să ajungem la o alianță UE-ACP care să fie modernă, strategică, cu putere de influență la nivel internațional, o alianță care să fie în slujba intereselor comune și a tuturor cetățenilor noștri. Pot să vă asigur astăzi că nu voi ezita în angajamentele mele pentru a include în munca mea și dimensiunea parlamentară pentru acest parteneriat de viitor. Dragi colegi, Uniunea Europeană își regăsește puterea la nivelul tuturor instituțiilor sale. De aceea vreau să subliniez aici încă o dată angajamentul meu de a lucra alături de alte instituții pentru a atinge aceleași obiective. În felul acesta, Uniunea Europeană va fi consolidată pe poziția sa de lider la nivelul cooperării internaționale și a susținerii pentru dezvoltare. În calitate de fost parlamentar, pot să vă spun că cred cu adevărat în democrația reprezentativă și voi face toate eforturile pentru ca această relație specială între Comisie și Parlament să devină și mai puternică și mai aprofundată. Mă aflu aici pentru a vă asculta pe dumneavoastră. Pun mare preț pe experiența dumneavoastră, pe cunoștințele și părerile dumneavoastră. Voi lucra îndeaproape cu un altul reprezentant, vicepreședinte al Comisiei, pentru ca Europa să devină un partener global cu putere de influență. Dacă ținem cont și de uh, Comisia Geopolitică care a fost anunțată de președintele ales, pot să spun că intenționez să cooperez îndeaproape cu alți comisari ale căror portofolii țin de acțiunea externă a UE. Voi lucra în continuare și cu statele membre pentru a face analize comune, programare comună și de asemenea pentru o implementare în comun și pentru a atinge acea țintă de 0,7% din VNB pentru ODD-uri, pentru asistența oficială pentru dezvoltare, mă scuzați. Societatea civilă este probabil unul dintre aliații noștri cei mai de preț și trebuie să se afle în centrul muncii de cooperare internaționale și dezvoltare a UE. Este în interesul tuturor să implicăm pe cât posibil în luarea de decizii și în conceperea și implementarea programelor noastre. Domnule președinte, dragi colegi, avem nevoie de politică pentru planeta noastră, pentru omenire. Cetățenii europeni așteaptă asta de la noi. Tineretul dorește mai mult decât oricând acest lucru. Copiii noștri merită ca noi să facem toate eforturile. Îmi doresc să construim împreună acea încredere necesară încredere pentru ca partenerii noștri să vadă cum o Uniune puternică își atinge obiectivele de dezvoltare durabilă și luptă împotriva sărăciei încredere pe care să o înțeleagă cetățenii noștri și să înțeleagă rezultatele muncii noastre de cooperare și dezvoltare. Încredere între oameni și instituții, pentru că cu cât lumea va fi mai egală, acest lucru se poate realiza doar împreună. De aceea, acum cred că a sosit momentul să vă ascult și pe dumneavoastră și să încerc să răspund la întrebările pe care mi le veți adresa. Mulțumesc! Thank you for uh, that opening Vă mulțumim uh, Doamnă comisar desemnat, pentru această declarație introductivă vom uh, începe acum cu șapte întrebări, prima rundă de întrebări din partea grupurilor politice. Îi voi da cuvântul lui Gheorghe Hălveni de la PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc uh, mult, doamnă comisar desemnat. Doresc să vă mulțumesc pentru această introducere. Am să vorbesc în limba maghiară. Vă rog să vă puneți căștile. Mulțumesc biztos jelölt asszony. A 2010... Stimată doamnă comisar desemnat, Criza migrației din 2015 ne-a arătat că în Orientul Mijlociu și în Asia situația economică și politică instabilă poate pune în pericol siguranța continentului nostru. O guvernare, guvernele slabe fac, duc la pierderea uh, drepturilor cetățenilor în țara lor de origine. Criza migrației trebuie gestionată mai ales în locul uh, de origine. Nu trebuie să importăm problema, ci să exportăm ajutorul. Trebuie ca cetățenii să poată beneficia de drepturile care li se cuvin uh, în țara lor, uh, mai degrabă decât să-și pună viețile în pericol migrând. Politica de dezvoltare a Europei trebuie să fie bazată pe aceste baze, trebuie să facem modificări radicale în acest domeniu. Eu personal și grupul meu uh, de deputați, uh, în numele PP-ului, dorim să vă adresăm următoarea întrebare. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest uh, termen, right to stay, dreptul de a rămâne în țara de origine? Pentru dumneavoastră acest lucru înseamnă că trebuie să facem totul pentru că acest drept să fie garantat fiecărei persoane în parte? Uh, thank you, Chair. Thank you, uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc, uh, domnule deputat Hölveni. Profit de această ocazie pentru a mulțumi dumneavoastră și tuturor coordonatorilor pentru reuniunea pe care am avut-o în urmă cu câteva săptămâni. A fost pentru mine o mare onoare să cunosc toate partidele politice la Parlamentul European. M-ați întrebat despre legătura între politica pentru dezvoltare și migrație. Pentru mine e vorba de cauzele de bază. Când am lucrat um, ca reprezentant special pentru mediere, am călătorit mult în Africa. A fost pentru mine un moment sfârșietor să întâlnesc tineri uh, care își pierduseră deja speranța pentru viitor dacă nu au acces la educație, dacă nu au acces la locuri de muncă, este foarte greu pentru acești tineri să creadă în viitor. Din acest punct de vedere, eu aș spune că prin uh, cooperarea în domeniul dezvoltării încercăm să îmbunătățim condițiile în țările de origine și în statele noastre partenere. Putem face acest lucru prin uh, sistemul de învățământ, prin investiții, creând locuri de muncă și așa mai departe. Desigur, cadrul acestei cooperări o reprezintă, după cum am precizat în introducere, obiectivele de dezvoltare durabilă. Aveți o întrebare de continuare? Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult pentru uh, aceste precizări. În Africa avem nevoie, exact cum ați spus, trebuie să mergem uh, la fața locului, să valuăm acolo lucrurile. Tocmai de aceea vă cer insistent, înainte de a lua o decizie, să ne spuneți dacă în Africa, în Asia și în alte state, dacă ascultați societatea civilă și reprezentanții politici și așa mai departe. Ă, prin instrumentele sale pentru dezvoltare, Comisia ar trebui să aibă politici mai concrete prin instrumentul de vecinătate, indicii. Ă, Iată întrebarea mea. În ce fel veți folosi NDIC ă, obiectivelor dumneavoastră de ajutor pentru dezvoltare? Sunt dispusă, cât se poate de dispusă, să am un dialog cu dumneavoastră, cu toate grupurile politice și cu toți, toți, toate persoanele interesate, inclusiv cu societatea civilă. Întotdeauna m-am ghidat după acest principiu al dialogului, chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord asupra tuturor aspectelor. Așa cum am menționat uh, înainte, singurul mod de a crea o politică durabilă în domeniul migrației în viitor este să încercăm să um, ne ocupăm de cauza de bază acestui fenomen. Trebuie să îmbunătățim condițiile de trai în statele de origine și în alte state partenere. Este singura cale de a le reda speranța oamenilor din acele societăți. Iar eu sunt dispusă, sunt pregătită să fac tot ce ține de mine în calitate de uh, comisar european în acest sens. Îi dau cuvântul lui Udo Bulman, S și de acum. Bun venit, doamnă comisar desemnat și în numele socialiștilor și democraților din acest parlament. Dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că obiectivele de dezvoltare durabilă sunt o oportunitate de aur pentru noi toți. Am putea chiar să le numim ultima noastră șansă să reușim în fine să combatem și să eradicăm sărăcia, să facem față provocărilor de astăzi, precum schimbările climatice și creșterea inegalităților și să putem ajuta și stabilitatea, dacă îmi permiteți să adaug. Ce putem face însă pentru a readuce lucrurile pe făgaș? Ce putem face pentru ca eforturile noastre să fie mai susținute, să avem o foaie de parcurs detaliată pe care momentan nu avem în Europa, dar nici la nivel internațional? Și cum putem să monitorizăm mai bine și să creăm jaloane mai bine la toate aceste procese, legându-ne de obiective obligatorii. Ați văzut cele trei scenarii ale comisiei care își termină mandatul. Noi suntem pentru primul scenariu în mod clar, pentru că este singura cale care ne dă speranța să putem atinge aceste obiective. Deci noi chiar vrem să aflăm care sunt planurile dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. Răspuns. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte importantă pe care mi-ați adresat-o. Combaterea inegalităților a fost întotdeauna una din țintele mele. Chiar și când am fost ministru al finanțelor în Finlanda, mi s-a părut foarte important să luptăm împotriva inegalităților. De fapt, eu am senzația că ODD-ul și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă trebuie să fie busola tuturor. Este busola mea, dar trebuie să fie busola întregii comisii, de fapt. Eu nu cred că vom putea atinge obiectivele de dezvoltare durabilă numai prin politicile de dezvoltare. Cred că avem nevoie de o strategie mai amplă. Și de aceea am fost foarte bucuroasă că doamna președinte ales a Comisiei a menționat în multe scrisori de misiune că tot colegiul de comisar va fi responsabil pentru implementarea ODD-urilor. Dumneaei a menționat și un instrument. A spus că pe viitor am putea să folosim și semestrul european și eu susțin această idee. Atunci când e vorba de implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceasta e o parte din instrumentele de care dispunem, dar după cum am spus și în discursul meu introductiv, eu personal consider că trebuie să ne susținem și țările partenere pentru ca ele să aibă strategii regionale și naționale pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru că acest proiect este un proiect comun. Nu este numai un proiect pentru Uniunea Europeană, ci este un proiect pentru toată societatea internațională. Mulțumesc. Întrebare suplimentară. Doamna comisar desemnat, în discursul introductiv ați spus că n-ar trebui să vorbim despre nord și sud, ci mai degrabă să aducem ideea că noi cu toții trăim în țări în curs de dezvoltare și că trebuie să ne facem temele cu toții. Ați menționat semestrul european. Ce înseamnă acest lucru pentru portofoliul dumneavoastră? Pentru că eu nu cred că e vorba de un portofoliu periferic acesta al dumneavoastră, e un portofoliu cheie din comisie. Dacă vrem ca unele țări să fie partenerele noastre și dacă vrem să fim pe picior de egalitate cu ele. Ce putem face din perspectiva dumneavoastră pentru a reorganiza politica internă europeană, așa cum am făcut-o pentru agricultură, producția de alimente, așa cum o facem cu comerțul, prin perspectiva acestor parteneri de care avem nevoie foarte mare pentru ca să putem să ne îndeplinim țintele de pe foaia de parcurs. Doamnă comisar desemnat, răspuns la suplimentară. Mulțumesc. În legătură cu titlul portofoliului meu, Parteneriate Internaționale, eu cred că această titulatură este foarte înțeleaptă. După cum ați spus și dumneavoastră, ea trimite deja un mesaj către țările partenere că noi nu vrem să mai avem relația de donator-beneficiar pe care am avut-o până acum, ci vrem parteneriate mai egale. După cum ați spus și dumneavoastră, în Uniunea Europeană sunt multe de făcut chiar înăuntrul Uniunii pentru ca să implementăm obiectivele de dezvoltare durabilă. Și bineînțeles că Uniunea Europeană și Comisia împreună cu Parlamentul și cu Consiliul nu pot face aceste lucruri singuri. Avem nevoie de state membre care să fie parte din acest proces. După cum am zis mai devreme, eu cred că semestrul european ar putea să fie un instrument nou, foarte util pentru a implementa aceste obiective. Mulțumesc. Acum are cuvântul Charles Görens de la Renew. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă viitor comisar. Mi-a plăcut foarte mult discursul introductiv pe care l-ați făcut. Dacă vorbim de dezvoltare și despre dezvoltarea la nivelul UE, dumneavoastră veți avea o misiune importantă pentru că UE este primul actor la nivel global în ceea ce privește dezvoltarea. Deci vă veți ocupa de relația între UE și țările în curs de dezvoltare. Parteneriat, egalitate de gen, însușirea, responsabilizarea, toate acestea sunt principii esențiale care ne-au ghidat în ultimele decenii. În scrisoarea de misiune, viitoarea președintă aleasă a Comisiei așteaptă de la dumneavoastră finalizarea unor parteneriate globale care să înglobeze toate instrumentele disponibile. Tocmai de aceea va trebui să adaptați ajutorul Uniunii la obiectivele UE în ceea ce privește gestionarea migrației. Și aici lucrurile încep să devină oarecum delicate. Cum credeți că putem interpreta această frază? putem exclude o politică care să excludă politicile europene în ceea ce privește acceptarea parteneriatelor și excluderea tuturor condițiilor referitoare la migrație. Putem exclude aici o condiționalitate strictă care să se bazeze pe migrație în ceea ce privește cooperarea la nivelul UE? Doamna comisar desemnat, vă rog. Așa cum spuneam mai devreme, cred că la prima întrebare am făcut referință la acest aspect. Cred că există o legătură între politicile de dezvoltare și migrație. Și aceasta trece prin cauzele problemei. Știm că de multe ori, în cazuri de conflict, de exemplu, aceasta îi face pe oameni să plece de la ei de acasă. Au nevoia să fugă, să ajungă în locuri mai sigure pentru a supraviețui. De aceea eu consider că trebuie să continuăm cu politicile de dezvoltare cu aceste țări, țări de origine, bineînțeles, dar și alte țări. Știm că Uniunea Europeană este cel mai mare donator la nivel global, deci, bineînțeles, nu e vorba doar de cooperare cu aceste țări, de unde ajung migranții în Europa. Însă, în același timp, pentru că sunt sinceră și vreau să fiu sinceră până la capăt, cred că nu e posibil să facem uh, ca prin condiționalitate să punem capăt migrației. Pur și simplu e imposibil. Dacă ne uităm la fluxurile financiare care merg către țările în curs de dezvoltare, putem vedea că uh, ajutorul pentru dezvoltare și uh, cooperare sunt doar o parte din fluxurile financiare care vin dinspre UE. Deci, din acest punct de vedere, cred că Comisia și Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică clară în domeniul migrației, unică. Iar, bineînțeles, dezvoltarea și cooperarea sunt doar o parte din acest puzzle, însă nu poate fi singurul instrument utilizat. Întrebare suplimentară? Mulțumesc. Dacă am înțeles bine, mai degrabă parteneriate decât un dictat uh, impus de sus. Și cred că pentru a evita astfel de scenarii, ar trebui să mobilizăm mai multe resurse în ceea ce privește ajutorul public pentru dezvoltare. De fapt, de generații întregi cerem acest 0,7% din VNB pentru ODA, iar la ora actuală doar patru state membre au ajuns să, să atingă acest obiectiv. Dumneavoastră, în calitate de fost ministru al finanțelor. Puteți să ne spuneți care este problema? Dacă ținem cont de ce se întâmplă în cadrul semestrului european, de exemplu, din punct de vedere bugetar, nu credeți că ar trebui să se impună statelor membre care n-au respectat uh, nivelul ODA să își dea seama de acest lucru și uh, asta în fața Comisiei Europene. Mulțumesc. Doamna comisar desemnat, vă rog. Cred că e vorba aici de voință, voință politică, în primul rând. E vorba de decizii politice și asta nu doar la nivelul UE, ci și în statele membre. În calitate de fost uh, ministru de finanțe, știu că ministrul de finanțe este cel care propune bugetul în fața parlamentelor naționale. Deci dacă analizăm din acest punct de vedere și din experiența mea personală, pot să vă spun că Mie mi se pare că ar trebui să integrăm uh, miniștrii de finanțe și șefii de state și guvern să își asume această țintă de 0,7%. Și sunt dispusă să o fac. Bineînțeles, uh, pot să mă ocup uh, de ceea ce îmi revine mie, însă trebuie să discutăm acest lucru, pentru că dacă se face o dezbatere doar între miniștrii de dezvoltare sau pentru cooperare și dezvoltare, cred că nu este suficient. Este un element pe care l-am putea prevedea pe viitor, să vedem cum îi putem implica pe șefii de state și guverne și ministrii de finanțe pentru această dezbatere și în felul acesta să facem mai multă presiune asupra statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rivasi. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit în fața comisiei noastre. Vreau să vă adres câteva întrebări în legătură cu uh, infracțiunile de mediu, pentru că ne fac parte și din uh, obiectivele de dezvoltare durabilă pentru Agenda 2030, uh, um, dar trebuie să ne ocupăm și de uh, infracțiunile de mediu. Um, în, la, la nivel internațional, uh, aceasta este a uh, al patrulea uh, domeniu infracțional din lume, după droguri și după traficul de ființe umane. Care este strategia dumneavoastră pentru a combate eficient infracționalitatea de mediu în statele în curs de dezvoltare și mai ales în ceea ce privește defrișarea ilegală, pescuitul ilegal, traficul cu deșeuri periculoase, ilicit um, și în condiții în care um, oamenii ajung să nu uh, să mai poată hrăni um, cum uh, se va putea extinde sfera de aplicare a Curții Penale Internaționale pentru a ocupa, se ocupa și de infracțiunile de mediu. Domnule comisar desemnat, vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare extrem de importantă. Cred cu tărie că suntem conștienți cu toții de importanța unui mediu curat, care este cea mai bună cale de a proteja mediul și de a combate schimbările climatice sau alte aspecte asociate? Eu aș spune că cel mai bun instrument este un acord verde, inițiativa președintei alese. În dezbaterea publică și la nivelul Comisiei și la nivelul Parlamentului European, poate, presupun, um, cred că ne-am concentrat destul de mult asupra aspectelor interne ale acestui acord verde. Personal consider că acest acord verde ar trebui să aibă și o dimensiune externă. Acesta este instrumentul prin care putem încerca să îmbunătățim și aspectele de mediu din statele noastre partenere. Știu că Uniunea Europeană își folosește peste 20% din fondurile de dezvoltare deja pentru mediu și climă. Uh, și sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem mai mult. Nu este suficient. De exemplu, trebuie să susținem tranziția la economiile circulare cu emisii reduse și în statele partenere. Acest lucru include și aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Cred că acordul verde uh, ar putea reprezenta o ocazie grozavă de a aduce uh, la nivel prioritar uh, chestiunile de mediu în cadrul cooperării noastre pentru dezvoltare cu statele partenere. O întrebare suplimentară? Da. Acordul verde este un concept foarte frumos, dar e nevoie de sancțiuni, e nevoie de controle. Eu uh, vă pun o întrebare concretă. Când uh, am citit raportul special al ONU în legătură cu uh, dreptul alimentației, uh, se spunea că utilizarea pesticidelor în statele în curs de dezvoltare duc la 200 de mii de decese anual. Ce veți face, doamnă comisar, dacă veți fi comisar, când știți că în Europa sunt interzise anumite pesticide care sunt considerate foarte testi, eh, toxice, însă ele sunt eh, exportate în state în curs de dezvoltare. Unde nu se ține cont de nimic. Ce măsuri puteți lua? Putem lua măsuri concrete care să ne ajute să nu mai intoxicăm oamenii care trăiesc în statele care nu au controle eficiente care să-i poată proteja. Domnule comisar desemnat, sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră. Este nevoie de sancțiuni și este nevoie de reguli, de regulamente. În ceea ce privește agricultura, trebuie să spunem că acesta este un domeniu central, pentru că milioane de persoane își câștigă uh, existența din agricultură. Știm acest lucru. Uh, și în în curs de dezvoltare este valabil. Uh, ei sunt uh, însă afectați de schimbările climatice și agricultura duce la emiterea de gaze cu efect de, de seră. Trebuie să transformăm sistemele alimentare la nivel mondial pentru a putea furniza alimente sănătoase pentru 10 miliarde de oameni până în 2050. Desigur, siguranța alimentară este importantă pentru toți, pentru europeni, dar nu numai. Uh, pentru noi toți putem face următorul lucru. Putem susține companiile africane și autoritățile africane să respecte normele și regulamentele europene. Personal, sunt dispusă să cooperez cu institutele de cercetare și cu alte părți interesate în acest domeniu. Îi dau acum cuvântul lui Bernard Zimnioc, independent. Identitate și democrație. Mulțumesc. În discuția noastră personală am ajuns la concluzia că sunteți foarte bine pregătită pentru acest portofoliu și va fi cu siguranță foarte simplu să-mi răspundeți atunci la o întrebare foarte concret, cu un răspuns uh, concret. De câțiva ani se tot aud acuze că există subvenții pentru palestinieni care se hrănesc din bani pentru dezvoltare și care sunt folosiți pentru acțiuni teroriste și că astfel conflictele sunt întreținute. Un exemplu concret în acest sens vreau să vă dau uh, exemplul uh, fondului pentru martiri, pe care deja Curtea de Conturi, deja în 2012, în raportul său de evaluare despre folosirea fondurilor europene, l-a acuzat ca fiind unul ne uh, în regulă. Comisia însă a ignorat această critică și în continuare acest fond există. Vreau să vă întreb cum doriți dumneavoastră să abordați problema în timpul mandatului dumneavoastră, cum vreți să eliminați uh, aceste acuze și cum vreți să împiedicați uh, abuzul de fonduri europene în momentul în care au fost identificate deja mai multe probleme care până acum au fost ignorate. Vă rog dacă puteți să ne dați măsuri concrete pe care intenționați să le luați pentru ca să rezolvați în fine această problemă. Vă mulțumesc, doamnă comisar desemnat. Eu cred în transparență. Cred că de fiecare dată când folosim banii contribuabililor, trebuie să fim foarte deschiși, foarte transparenți. Și trebuie să fim capabili să venim și cu rezultate concrete la sfârșit. Să justificăm de ce folosim banii contribuabilului și ce am obținut prin acele cheltuieli, prin acele proiecte. Cred că e vorba aici de o chestiune de legitimitate. Dacă vrem să întărim legitimitatea Uniunii Europene, trebuie să fim capabili să le arătăm cetățenilor care sunt realizările noastre, care sunt rezultatele concrete ale proiectelor de cooperare și de dezvoltare. Din această perspectivă, eu mă angajez să îmbunătățesc transparența. Știu că transparența e destul de bună, de fapt, în proiectele europene deja, însă eu sunt gata să fac chiar mai mult pe viitor. Acest proiect concret pe care l-ați menționat dumneavoastră trebuie să-l studiez mai îndeaproape, pentru că, din păcate, nu am toate elementele ca să, mi permită un răspuns uh, foarte la obiect. Am studiat materia săptămâni întregi, dar cu siguranță nu știu încă tot și o să revin asupra dumneavoastră pentru ca să vă răspund despre acest proiect precis. Întrebare suplimentară, vă rog. Da, vă mulțumesc pentru oferta pe care o faceți să mai rediscutați despre acest caz. Însă eu aș dori totuși să-mi extind prima întrebare pe care am pus-o și să mai adaug o întrebare. Este evident că miliardele de fonduri pentru dezvoltare care în fiecare an au fost pompați în autoritatea palestiniană nu au momentan efectul pozitiv scontat, ba chiar din contră. Este vorba de un abuz al acestor fonduri, există indicatori care arată clar ce se întâmplă. N-ar fi momentul de aceea să ne gândim la modele alternative de ajutor pentru dezvoltare, de o politică de dezvoltare alternativă și să oprim plata acestor fonduri pentru ca să nu mai continuăm cu această dependență a palestinienilor de banii externi. Pentru că acest conflict, acest status quo de, pe care îl avem în acea zonă, împiedică până la urmă procesul de pace. Aveți vreo idee concretă, vreun plan concret pentru mandatul dumneavoastră? Cum puteți schimba ceva? Commissioner designate? Doamnă comisar desemnat, vă rog. Cred că noi cu toții ne dorim pacea în Orientul Mijlociu. Un aspect pe care aș dori să-l menționez este că trebuie să introducem în acest proces, să implicăm mai mult femeile și tinerii. După cum vă spuneam înainte, eu am lucrat ca reprezentant special uh, și mediator pentru procese de pace. Și în această funcție am încercat să găsesc inițiative pentru ca oamenii uh, tineri, pentru ca femeile să fie mai implicați în procesele de pace. Cred că dacă le putem da lor mai multă capacitate de acționare, și de acțiune, atunci aceasta ne va ajuta pe noi să ajungem la rezultate mai bune. Iată un exemplu bun prin care putem construi pacea într-o lume foarte instabilă. Mulțumesc. Acum are cuvântul Beata Kempa de la ECR. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc în primul rând pentru declarațiile dumneavoastră. Să sperăm că aceasta va aduce noi valori pentru noi, deci adevărate parteneriate și nu impunerea propriilor noastre reguli, lucruri care este esențial pentru o cooperare internațională, mai ales acolo unde uh, lucrurile stau chiar prost. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. E adevărat, Uniunea Europeană este cel mai mare donator la nivel global se pune totuși problema eficienței acestor bani. Am vorbit uh, și înaintea întâlnirii, am uh, schimbat uh, opinii despre locuri pe care le-am vizitat, locuri foarte dificile de unde vin majoritatea migranților. Iar politicile de dezvoltare se fac printr-un management indirect. Comisia, uh, practic, uh, uh, alocă niște sarcini agențiilor executive sau unor altor actori care se ocupă de aceste probleme. De aceea aș vrea să vă întreb, ați dori să utilizați și experiența unor state membre mai mici, de exemplu, pentru că există experiențe la nivelul NGO-urilor și a societății civile care nu reușesc să se implice așa cum se implică agențiile executive și care totuși au o experiență care nu este de neglijat. Doamna comisar de semnat, vă rog. Doresc, bineînțeles, să învățăm mai mult, doresc, bineînțeles, să cooperez cu statele membre și cred că este absolut necesar să o facem dacă dorim să atingem uh, aceste obiective de dezvoltare durabilă, atunci trebuie să lucrăm împreună. Și așa cum spuneam mai devreme, nu e suficient uh, ca Uniunea Europeană și instituțiile să se implice. Ele fac deja mult, dar și statele membre trebuie să fie implicate în această abordare. Și, bineînțeles, avem nevoie de parteneriate care se pot face prin dialog și în felul acesta putem atinge obiectivele noastre dacă voi fi numită pe postul de comisar. Din propria mea experiență știu că societatea civilă și NGO-urile fac o muncă cu adevărat excelentă. Multe dintre ele în uh, țări uh, cu probleme, cu dificultăți și diverse sensibilități. Bineînțeles că sunt dispusă să cooperez cu toți acești reprezentanți ai societății civile și cu alți parteneri pentru a învăța de pe urma experiențelor din statele membre mici și mari. Întrebare suplimentară? Vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Ca și întrebare suplimentară, vreau să vă întreb dacă aveți de gând să prezentați și un raport asupra eficienței acțiunilor noastre și a eficienței resurselor utilizate, deci pentru a vedea cum uh, sunt uh, utilizate fondurile respective și care este legătura cu migrația. Nu, nu știu dacă puteți uh, specifica în acest raport și anumite domenii de unde nu ne vin prea multe informații și pentru a avea informații legate de locurile de unde vin toți acești migranți. Mulțumesc! Doamna comisar desemnat, într-adevăr, e nevoie întotdeauna de monitorizare, de un follow-up, iar în ceea ce privește zonele de conflict și zonele vulnerabile, m-am întâlnit deja cu colegul meu responsabil de gestionarea crizelor, am avut o discuție foarte interesantă și vom încerca să lucrăm uh, împreună îndeaproape. Avem un proiect care se cheamă Nexus și care a început, cred, în urmă cu un an și jumătate, care a dat rezultate bune, însă mai sunt multe de făcut în acest domeniu. Acesta este doar un domeniu în care putem face ceva împreună și eu am, dacă dumneavoastră aveți experiență personală în acest domeniu, bineînțeles uh, vom putea profita de ea dacă îmi veți permite să o fac. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Miguel Urban Crespo, vă rog. Mulțumesc um, foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar de semnat. Eu voi menține întrebarea legată de migrație și de uh, dezvoltare în, pe care v-a pus-o și colega mea. Însă, dintr-o altă perspectivă, cred că marea eroare, marele naufragiu al uh, fostei comisii a fost uh, gestionarea așa numită, în mod greșit, uh, crizei de, crizei de migrație. Pentru că, de fapt, e vorba de o criză de drept, S-a construit Europa fortăreață bazată pe externalizarea frontierelor, care um, uh, o presupune ajutorul pentru dezvoltare și condiționalitatea um, atașată acestuia. Um, cred că acest mecanism este periculos. De aceea vreau să vă adresez această întrebare. În timpul mandatului dumneavoastră veți menține politica condiționării fondurilor de uh, control migratoriu? Exemplul Nigerului este uh, foarte uh, interesant. Se va studia uh, impactul acestei politici asupra drepturilor omului? Este a doua întrebare. Doamnă comisar desemnat. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană reprezintă o comunitate de valori. În tot ce facem, în interiorul Uniunii Europene, dar și în exteriorul acesteia, trebuie să respectăm statul de drept și drepturile omului. Acest lucru este cât se poate declar pentru mine și sunt extrem de angajată uh, pentru a menține această abordare în calitate de comisar desemnat. Așa cum am precizat uh, înainte, nu cred că doar prin condiționalitate vom uh, rezolva criza migrației sau fenomenul migrației în general. Dacă luați cazul uh, Nigerului sau altor, Nigeriei sau altor state africane, uh, Eh, doar mm, o parte eh, din eh, fluxul nostru financiar merge către această țară. Nu cred că, punând capăt finanțării, putem influența această țară. Așa cum am mai spus, cred că în Comisia trebuie să aibă o singură politică a migrației. Întregul colegiu de comisari o reprezintă și Trebuie să dezvoltăm cooperarea și să acordăm ajutor pentru dezvoltarea. Acesta face parte din pachet, însă nu putem să ne bazăm pe un singur instrument. Acest lucru este cât se poate de clar. Întrebare suplimentară? O comunitate a valorilor care transformă Mediterana într-o groapă comună sau care transformă Sahelul într-o mare groapă uh, Uh, comună datorită politicilor noastre. Uh, Nigeria este cea mai, țară, uh, cea mai săracă țară din Africa prin fondurile pe care noi le transmitem acolo, pentru că se condiționează con, ajutorul pentru dezvoltare. Bugetul noului instrument, NDC, care este acum în discuție la Parlament, va fi destinat controlului migrațional este o întrebare cât se poate declară. Veți, uh, cred că condiționarea ajutorului uh, pentru dezvoltare de uh, controlarea migrației face mai gravă situația statelor afectate. Veți suspenda această condiționalitate? Domnule comisar desemnat. După părerea mea, Uniunea Europeană trebuie să salveze vieți omene și aceasta este misiunea noastră și acesta este lucru pe care încercăm să-l facem uh, prin ajutorul pentru dezvoltare și cooperarea pentru dezvoltare. Peste 700 de milioane de oameni, 7, 7 milioane 700 milioane de oameni trăiesc în sărăcie extremă. Uh, acționăm pentru oameni, nu pentru guverne, nu pentru societate, nu pentru sectorul privat. Pentru oameni acționăm. Acest este angajamentul meu. Vreau să fac tot ce pot pentru a spori resursele financiare alocate statelor uh, celor mai puțin dezvoltate din lume. Ne-am angajat să atingem obiectivul de 0, 2015 0,2, însă nu uh, am atins acest obiectiv uh, și cred că trebuie să cooperăm în viitor pentru a-l atinge. Mulțumesc, aceasta a fost prima rundă de întrebări. Acum veți mai primi 18 întrebări din partea deputaților și voi începe cu rasa iunchevicienă de la PPE. I found very positive. Mulțumesc foarte pozitive intențiile dumneavoastră de a colabora cu Parlamentul European, cu noi. Și aș dori de aceea, dragă Iuta, să-ți adresez o întrebare. O definiție geopolitică pe care Comisia trebuie să o dea este cea de adaptare, adaptare la noile puteri și pentru aceasta ai nevoie de instrumente de acțiune. Mandatul dumneavoastră vorbește de parteneriate, de acțiuni de susținere pentru societățile oprimate în lume, dar și politica de vecinătate, Belarus, Rusia. Deci care sunt măsurile pe care le v-ați lua pentru ca vecinătatea, dezvoltarea și cooperarea uh, de, pentru dezvoltare prin instrumentul NDC pot să contribuie la îmbunătățirea democrației, a statului de drept, a bunei guvernanțe, dar și la standarde nucleare de siguranță în vecinătatea Uniunii Europene și în lume. Veți susține poziția Parlamentului European pentru ca să ne asigurăm că instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională va oferi posibilitatea de suspendare a ajutorului în cazul în care partenerii violează, încalcă aceste principii de care vorbim. Doamnă comisar desemnat, vă rog. Mulțumesc pentru această întrebare. Da, chiar puteți să-mi spuneți Iuta, pentru mine e foarte bine să mă numiți așa. După cum am spus mai devreme în această audiere, eu cred că trebuie să respectăm valorile, drepturile omului și statul de drept peste tot, în Uniunea Europeană, dar și în afara Uniunii Europene. Iar pentru mine, în calitate de comisar desemnat pentru parteneriate internaționale, acestea vor fi valorile care mă vor ghida pentru ca să îmbunătățesc peste tot uh, toate aceste principii prin uh, cooperarea pentru dezvoltare. În ceea ce privește instrumentul de vecinătate, NDC, l-am studiat în ultimele săptămâni foarte atent. Și am impresia că este nevoie de acest nou instrument. Avem mai multe instrumente financiare în momentul de față, dar prin acest NDC vom putea să fuzionăm mai multe instrumente și să avem unul singur, foarte eficient. Fondul European pentru Dezvoltare va intra în bugetul european, ceea ce va da mai multă putere Parlamentului European, desigur, ca autoritate bugetară. Deci eu, ca din perspectiva noastră ca eurodeputat, uh, mi se pare un lucru bun. Din experiența mea ca ministru de finanțe, știu că printr-un instrument financiar, printr-o singură, uh, printr-un singur instrument, poți fi mai, mai eficient și va fi mai simplu și să înțelegem care este de fapt munca noastră din perspectiva beneficiarilor. eu chiar uh, mă bucur să pot lucra cu acest nou instrument uh, și să-l aplicăm așa cum am spus. Întrebare suplimentară. Probabil sunteți conștientă că Parlamentul e pe cale să intre în negocierile interinstituționale pe NDC. Însă Consiliul nu a adoptat decât un mandat parțial de negociere. Probabil că iar Consiliul va lua decizii la ultima secundă pe două aspecte foarte importante ale acestui instrument. Bugetizarea Fondului uh, European de Dezvoltare și includerea Instrumentului European de Vecinătate. Care este părerea dumneavoastră despre regulamentul acesta propus dacă Consiliul nu adoptă poziția să introducă aceste două instrumente în regulament? Cum vă veți asigura uh, că se va face o restructurare a instrumentelor care să fie în continuare bună și pentru Consiliu, și pentru parteneri, și pentru Parlament. Doamnă comisar semnat, vă rog. După cum am zis mai devreme, părerea mea personală este că e bine să fuzionăm mai multe instrumente financiare într-unul singur, așa cum este cazul acestuia, valabil și pentru Fondul European pentru Dezvoltare, ceea ce ați spus. Eu cred că e foarte bine să intre în bugetul european, pentru că vă dă dumneavoastră, ca deputați în Parlamentul European, mai multă putere. Eu cred că am experiență ca politician, încât să știu că nu-i bine să speculezi. Ne aflăm în mijlocul negocierilor acum. E mai înțelept să nu începem să facem speculații ce am face dacă. Dacă voi fi numit comisar, voi face tot ce voi putea pentru ca să ajungem la un acord între instituții. Dar mai întâi, avem nevoie de un cadru financiar multianual care să fie gata, el trebuie să fie negociat, iar NDC va fi parte din CFM, din cadrul financiar multianual. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Marc Tarabella de la SCD. Madame la comisar designată. Mulțumesc, doamna comisar uh, desemnat. Doamna Urpilainen, uh, vorbeam despre coerența politicilor pentru dezvoltare, care este o nevoie fundamentală pentru a garanta politicilor europene o eficiență în țările în curs de dezvoltare, așa cum se arată în articolul 208 al tratatelor și care este esențial pentru politicile de dezvoltare, pentru că nu se poate eradica sărăcia, foamea pentru a asigura bunăstarea dacă nu suntem coerenți în politica de mediu, socială și agricolă. Dezvoltarea coerenței politicilor pentru dezvoltarea durabilă este, prin urmare, esențială pentru atingerea ODD-urilor. Dar nu avem încă un instrument de evaluare pentru a evalua această coerență, iar rolul dumneavoastră, ca și comisar, va fi esențial pentru a promova dezvoltarea în toate domeniile de politici. Cum puteți îmbunătăți această coerență prin rolul dumneavoastră de comisar? Cum aveți de gând să concepeți această cooperare cu comerțul și agricultura pentru a garanta implementarea unor mecanisme de supraveghere a acestei coerențe între politicile de dezvoltare. Mulțumesc. Doamna comisar desemnat, vă rog. Mulțumesc. Mi se pare o întrebare absolut esențială. Ea are o legătură directă cu Agenda 2030 și cu ODD-urile. După cum spuneam mai devreme, Pentru mine, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un punct de referință esențial. Ar trebui să reprezinte cadrul pentru întreaga politică de dezvoltare. Însă, aveți dreptate în ceea ce spuneți. La nivelul UE, trebuie să știe ce face stânga și dreapta. Nu e suficient să ne centrăm doar pe politica de dezvoltare pentru cooperare. Dacă dorim să atingem cu adevărat ODD-urile în țările partener, atunci trebuie să facem toate acestea ținând cont și de agricultură și de comerț. Este o abordare absolut esențială. Cooperarea cu colegii mei de la Comisie, cu Comisarul pentru Agricultură, pentru Comerț, de exemplu, este una extrem de importantă pentru a asigura coerența politicilor de dezvoltare la nivelul Comisiei. Iar un instrument pe care l-am putea folosi ar fi strategiile naționale și regionale prin care încercăm să susținem partenerii noștri. Cred că prin aceste instrumente am putea să îi susținem tocmai pentru a ajunge la această abordare globală și pentru a atinge ODD-urile. Întrebare suplimentară? Da, ultimele evaluări au arătat că delegațiile UE din țările partener nu își joacă rolul pe deplin în evaluarea coerenței acestor politici. Cum aveți de gând să lucrați cu un altul reprezentant pentru ca această coerență a politicilor să fie prioritară pentru serviciile de acțiune externă? Mulțumesc! Doamna comisar desemnat, vă rog. M-am întâlnit deja cu un altul reprezentant, vicepreședinte, domnul Borel, de mai multe ori și am avut uh, discuții foarte bune. Dorim să lucrăm împreună și, bineînțeles, pentru mine e clar că dezvoltarea pentru cooperare trebuie să fie inclusă în acest domeniu. În Uniunea Europeană avem nevoie, în primul rând, de o analiză comună, o analiză la nivel geopolitic pentru a vedea ce se întâmplă la nivel global, după care ajungem la o strategie comună bazată pe evaluarea făcută, strategie care trebuie să fie implementată prin procesul de programare. De aceea sunt dispusă să lucrez, bineînțeles, cu un altul reprezentant pe toate aceste teme și sunt convinsă că vom avea o cooperare excelentă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum am să dau cuvântul din partea Renew doamnei Sacarcola. Bonjour, madame Urpila. Bună dimineața, doamnă Urpilainen. Aici sunt. Sunt uh, foarte încântată să văd pentru prima dată o viitoare uh, comisară pentru dezvoltare, o femeie, da, pentru prima dată, dacă nu mă înșel. Mă bucur că vreți să puneți accentul pe educarea femeilor uh, și um, împuternicirea femeilor, pentru uh, că acest lucru poate să era, ducă la eradicarea violenței împotriva uh, femeilor. Știți că lipsa accesului la educație sexuală, mariajele forțate, mutilarea genitală feminină, accesul la contraceptive inexistent, nu numai că încalcă drepturile fundamentale ale femeilor, dar pun în pericol școlarizarea acestora, sănătatea lor, le expun femeile la violență sexuală și le amenință viitorul. Aș vrea să vă întreb cum intenționați să uh, Uh, acționați în mod concret și ce măsuri uh, vreți să propuneți statelor uh, partenere și cum veți lucra cu societatea civilă care este foarte angajată pe aceste teme. Mulțumesc. domnule comisar de semnat. mulțumesc foarte mult pentru această întrebare importantă. Sănătatea sexuală și reproductivă vor reprezenta un punct de interes central pentru politica noastră de egalitate de gen. Vreau să mulțumesc uh, actualului comisar Mimința pentru uh, activitatea uh, purtată în ceea ce privește egalitatea de gen. Principala inițiativă um, în acest sens este foarte importantă și eu îi voi continua eforturile în acest sens. În acest domeniu al legalității și parității de gen avem nevoie de parteneriate solide în întreaga lume. Trebuie să cooperăm cu in, organizații internaționale, cu societatea civilă, cu guvernele naționale și nu numai. Pentru că doar prin cooperare putem uh, să obținem rezultate. Este important pentru noi, pentru europeni, dar și pentru restul cetățenilor din lume, este accesul la servicii de sănătate. Aș vrea să îmbunătățesc și să consolidez uh, acest domeniu în timpul mandatului meu de comisar. Accesul la serviciile de sănătate este un drept fundamental pentru noi toți și ar trebui să fie un drept fundamental și în statele partenere. O întrebare suplimentară? În uh, răspunsurile dumneavoastră vă referiți și la un posibil Gender Action Plan 3. Vreau să vă întreb, dacă nu faceți un uh, plan pentru acțiune de gen numărul 3, care ar fi alt instrument pe care l-ați propune pentru a garanta continuitatea în strategia Uniunii, dat fiind că egalitatea de gen este o prioritate, așa cum spuneți. Mulțumesc. domnul comisar desemnat, în fața Parlamentului pot să vă promit că vom avea un Gender Action Plan numărul 3, eu am propus acest lucru și sunt foarte angajată să pregătesc un astfel de plan. Cred că acesta reprezintă un uh, instrument prin care noi putem promova egalitatea de gen. Îi voi da acum cuvântul lui Lucas Mandel de la PPE. Felicitări, doamnă Urpilainen, pentru că ați fost nominalizată pentru postul de comisar european și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați transmis angajamentul de care sunteți gata față de noi, față de ideea de parlament, față de oameni și pentru că doriți să îi susținem împreună pe oameni în viețile lor cotidiene. Cred că aici nu e vorba de o audiere tehnică, e vorba de o audiere care vorbește de prioritățile dumneavoastră politice. Și vreau să vă întreb dacă sunteți conștient de faptul că, de fapt, vorbim foarte mult de economie. Oportunitățile pentru oameni vin de la economie. Dacă există o creștere economică și o situație bună, atunci oamenii pot primi și uh, educație și mai ales formare profesională. Educația este cheia și statul de drept, bineînțeles, și el. Care sunt măsurile exacte pe care doriți să le luați pentru ca să îmbunătățiți uh, această, acest vector de educație în țările în curs de dezvoltare? Pentru că eu cred că dumneavoastră trebuie să oferiți lumii și acest vector de dezvoltare. Doamnă comisar de semnat. Mulțumesc pentru răspuns. După cum am menționat în discursul meu, înainte eu am fost profesoară, înainte să fiu politician și în această funcție am putut să văd direct cât de mult poate educația să schimbe vieți. Cred că trebuie să ne angajăm față de educație și eu sunt gata să o fac aici în fața dumneavoastră, pentru ca prin intermediul instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare uh, internațională să folosim măcar 20% din buget pentru educația pentru oameni. Și ceea ce mai contează foarte mult este calitatea educației, pentru că până la urmă nu vorbim numai de accesul la educație, ci și de calitatea acestei educații. De curând am primit un raport din partea Băncii Mondiale al cărui mesaj era că mulți oameni, deși au participat în programe de educație, nu știu să citească, nu știu să calculeze. Deci eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult eforturile, resursele financiare pentru a avea mai multă calitate în procesul educațional. Cred că e foarte importantă această componentă. Pentru mine este foarte clar că educația e cheia pentru eradicarea sărăciei și de aceea va fi una din prioritățile mele. Întrebare suplimentară, domnul Mandel. Mulțumesc pentru răspuns și aș vrea să mai discutăm mai mult și despre aspectele de egalitate de gen Poate că e o întrebare cu conotație culturală mai mult, dacă fetele au la fel de multe șanse ca băieții, chiar și în lumea adultă, atunci când e vorba de educație, lucrurile nu stau întotdeauna foarte paritar. Ce părere aveți dumneavoastră și cu ce comisar doriți să colaborați pentru ca să puteți să îndepliniți această obligație pe care o avem de a influența alte părți ale lumii de, cu valorile noastre europene, adică aceleași drepturi pentru femei și bărbați, mai ales în domeniul educației și al oportunităților. Vă mulțumesc că v-ați concentrat pe calitate, pentru că așa este, calitatea vine de la profesori buni și dumneavoastră cu siguranță știți ce vorbiți. Doamnă comisar desemnat. Bineînțeles că voi colabora cu Comisarul pentru Egalitate de Gen, pentru că joacă un rol foarte important acest comisar aici, dar o abordare paritară de gen trebuie să fie preocuparea întregului colegiu de comisar. Și vreau să vă transmit o experiență pe care am trăit-o acum ceva timp la, când am vizitat un, o tabără de refugiați în Etiopia. Această experiență a fost extrem de puternică. În acea tabără erau peste 90.000 de oameni refugiați. Dar ceea ce a fost foarte trist de văzut este că numai jumătate din copiii care se găseau în acea tabără puteau să meargă la școală. Din această perspectivă, și am vorbit deja de fapt cu ceilalți comisari și mai ales cu cel pentru gestiunea crizei, trebuie să îmbunătățim accesul la educație pentru femei, pentru fete și în taberele de refugiați. Eu cred că e foarte important ca acești oameni care trăiesc în tabere de refugiați să aibă și ei acces la educație. E un exemplu concret. Am putea da însă multe alte exemple, bineînțeles. Mulțumesc, Pier Francesco Maggiorinu, acum, de la SCD. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar desemnat. Am fost de acord cu foarte multe lucruri pe care le-ați spus dumneavoastră până acum, însă aș vrea să mă opresc asupra unei probleme. În ultimii ani am văzut un transfer de resurse de la obiective care țin de cooperare și dezvoltare către intervenții cu privire la blocarea sau controlul granițelor, fără nicio garanție în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, fără niciun fel de capacitate până la urmă de control parlamentar în aceste intervenții. Unul din instrumentele principale în acest sens a fost uh, fondurile fiduciare, o structură extrem de flexibilă, în spatele căreia se ascundea, eu zic, foarte multă opacitate și ambiguitate în utilizarea acestor fonduri. De exemplu, în 2018 a fost finanțată paza de coastă din Libia, care nu are nicio legătură până la urmă cu politicile de cooperare și de dezvoltare din acest fond. Aș vrea de aceea să vă întreb, doamnă comisar de semnat, ce părere aveți despre fondurile fiduciare și cum credeți dumneavoastră pe viitor că s-ar putea schimba utilitatea acestor fonduri? Mulțumesc! Doamnă comisar de semnat. Pentru mine se pune problema susținerii țării de tranzit. Cred că 85% din fenomenele migratorii, 85% de fapt din migranți vin din țări în curs de dezvoltare. Iar prin cooperarea pentru dezvoltare putem să susținem și aceste țări, deci țările de origine, dar și țările de tranzit. Știu că Fondul Fiduciar pentru Africa este un lucru care a dus la controverse deja în Parlamentul European. După cum am zis și mai devreme, eu cred că transparența e o valoare pe care nu trebuie să o uităm niciodată. Și înțeleg că pe viitor, dacă ne gândim la viitorul fondului fiduciar pentru Africa sau dacă ne gândim la diferite forme de fonduri fiduciare, Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt important de spus. Să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Nu știu exact care sunt planurile, dar știu sigur că dumneavoastră, ca deputați în Parlamentul European, trebuie să aveți un rol mai puternic decât ați avut până acum. Întrebare suplimentară. Aș dori să insist asupra acestui punct, pentru că vreau să înțeleg dacă ne, suntem de acord că există o necesitate de a implica Parlamentul European în ceea ce privește teatrele de operațiuni cu privire la controlul direct al fondurilor care se aplică acolo și de coerența fondurilor fiduciare. În acest sens, rolul Parlamentului și după aceea trebuie să vedem dacă nu sunt incompatibile până la urmă aceste roluri cu fondurile fiduciare care uh, Uh, și dacă aceste fonduri nu sunt până la urmă incompatibile și cu fondurile care trebuie alocate pazei de coastă, pentru că paza de coastă și fondurile pentru ea nu ține neapărat de dezvoltarea din țara respectivă. Sigur, dumneavoastră aveți dreptate cu um, aspectele pe care le-ați menționat, dar uh, sunt aici instrumente care ajută doar la blocarea și externalizarea frontierelor noastre și nu neapărat la interior și dezvoltare. Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. Coerența politicilor e foarte importantă. Și după cum am zis astăzi mai devreme, trebuie să îmbunătățim coerența politicilor noastre peste tot. În ceea ce privește rolul Parlamentului, eu am fost și eu deputat în Parlamentul finlandez timp de 16 ani. Respect munca parlamentarilor în general. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți aleși de oameni. Eu sunt numită de dumneavoastră, dacă îmi permiteți să o fiu, dar dumneavoastră sunteți cei care ați fost aleși, dumneavoastră reprezentați cetățenii și de aceea, din această perspectivă, în tot ce voi face, voi considera părerea dumneavoastră ca fiind prețioasă. Voi încerca să găsesc inițiative diferite pentru a putea îmbunătăți rolul Parlamentului European în general. Mulțumesc! Președintele, vreau să-i dau cuvântul acum doamnei Pieret Herzensberger Fofana. Bonjour, madame, la behind you. În spatele dumneavoastră sunt. Bună ziua, doamnă comisar desemnat. Scrisoarea de misiune a președintei alese arată în domeniul comerțului că se va acorda prioritate parteneriatului UE cu Africa. Obiectivul pe termen lung fiind acela de a ajunge la o zonă de liber schimb între cele două continente. Exporturile de produse lactate la preț scăzut către Africa de Vest ne arată cât de mari sunt riscurile unei astfel de liberalizări a comerțului pentru produsele agricole, care de multe ori distruge producția locală în domeniul produselor lactate. Aceasta afectează în special femeile care se află în centrul acestei producții locale. Doamna comisar îndesemnată, vreau să vă întreb dacă sunteți uh, favorabilă la, ca statele africane să ia măsuri de uh, garantare a agriculturii familiare în fața acestui riscul, acestor riscuri care vin din partea produselor europene exportate. Măsuri care se includă, de exemplu, o restricționare cantitativă pentru importurile europene sau să ofere preferință produselor locale în achiziții publice sau chiar să introducă taxe vamale ridicate pentru aceste produse agricole. Mulțumesc! Doamna comisar desemnat, vă rog. E nevoie și de o capacitare economică a femeilor. Este esențială pentru mine. Cred că toți cei care au vizitat Africa au văzut că aceasta este plină de exploatații agricole mici la nivel familiar. Deci știm că această chestiune este esențială pentru Africa. Eu sunt uh, dispusă să luăm noi măsuri, deci răspunsul ar fi afirmativ și un răspuns posibil este oferit de această strategie globală pentru Africa, strategie care apare și în scrisoarea de misiune care mi-a fost adresată. O astfel de strategie globală pentru Africa ar trebui să includă și agricultura și comerțul, mediul, de asemenea, mediul înconjurător. Prin urmare, consider că această strategie ar trebui să ne ofere posibilitatea de a susține agricultura în Africa. Iată un instrument nou pe care îl vom putea utiliza. Întrebare suplimentară? Mulțumesc. Vreau să vă întreb în ce măsură Uniunea Europeană va acționa pentru ca investițiile agricole europene, făcute mai ales în cadrul parteneriatelor public-private, nu vor uh, vulnerabiliza dreptul de utilizare a terenurilor prin uh, practicarea agriculturii pastorale și uh, nu va favoriza um, schimbarea regulilor în avantajul marilor companii. Mulțumesc! Cred că ați spus un cuvânt uh, esențial atunci când ați menționat uh, sectorul privat, despre care e adevărat că n-am vorbit prea mult astăzi. Dacă dorim cu adevărat să atingem aceste obiective de dezvoltare durabilă până în anul 2030, cred că sectorul privat trebuie neapărat să se implice. Altfel, nu vom ajunge la aceste ținte stabilite. Ceea ce s-a făcut deja prin inițiativa președintelui Juncker, prin această alianță, rezultatele obținute sunt destul de bune. Însă, pe viitor va trebui să obținem și mai multe investiții pentru Africa și aici sectorul privat va trebui să fie implicat. V-aș da un singur exemplu. În Africa subsahariană e nevoie de 80 de milioane de locuri de muncă noi anual pentru a oferi joburi tinerilor care vin pe piața muncii. 18 milioane de locuri de muncă, mă scuzați. Deci înțelegem cu toții că chiar dacă reușim să creștem finanțarea publică pentru dezvoltare, pentru cooperare, nu va fi îndeajuns. Avem nevoie și de sectorul privat care să se implice, însă, bineînțeles, e nevoie de reguli clare pentru aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să informez colegii și pe doamna comisar desemnat că am făcut deja peste jumătate din întrebările pe care le aveam programate, deci ne descurcăm destul de bine. Mai avem încă 12 intervenții. Următorul este domnul Dominic Bilde, din partea ID. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă. Strategia pentru Africa, um, pentru Africa um, se învârte în jurul unei realități fundamentale. Încă din uh, anul 2000 uh, lucrurile sau uh, politicile au fost slăbite în jurul acordului la Cotonou. Criza euro um, um, și dezamăgirea Brexitului, uh, totul arată că modelul politic uh, decepționează. Uh, plecarea Regatului Unit lipsește Uniunea Europeană de un actor angajat în, Africa. 15% din Fondul European de Dezvoltare între 2014 și 2016 um, au fost datorită Regatului Unit și uh, doar Regatul Unit uh, a atins obiectivul de 0,7% uh, din venitul național brut, cum dorim cu toții. Sigur, Germania a anunțat un plan Marshall pentru Africa, însă um, angajamentele financiare, din păcate, nu prea devin realitate. Uh, V-ați gândit uh, la toate uh, consecințele Brexitului în uh, relațiile UE-Africa post-Cotonou și cum putem face față acestor provocări? Domnul comisar desemnat? În ceea ce privește Brexitul, acest lucru ține de cetățenii și politicienii Regatului Unit. Regatul Unit a fost uh, un donator foarte important și uh, mai ales ONG-urile britanice acționează și fac lucruri foarte importante în acest domeniu. Din această perspectivă, cred că oricum uh, Regatul Unit va fi un partener bun pentru noi în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. După cum știți, sunt multe semne de întrebare în ceea ce privește Brexitul. Nu cred că este datoria, obligația mea astăzi să fac speculații referitoare la rezultat. Însă măsurile luate de Regatul Unit în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare uh, sunt foarte valoroase și sper să ne putem continua cooperarea. Mulțumesc. O precizare tehnică din partea interpreților. Când adresăm uh, întrebări uh, și aveți uh, pe cap căștile, trebuie să le puneți pe masă, pentru că altfel nu se aude clar întrebarea. Deci, atâta timp cât te adresați întrebarea, că sunteți la microfon, vă rog să vă puneți căștile pe masă, ca să se audă bine. S-a înțeles? Yes, uh, yeah, they have a problem uh, hearing when we have it too close and we ask the question and we have it here. So we need to put it here when you ask. Este mai bine să punem căștile pe masă când adresăm întrebarea, pentru că altfel se apropie prea mult de microfon și sunetul este distorsionat. Mersi. Follow-up? Ivan? No. no, no, ask the question. Hmm? I understand this should happen. Sans le casque. Sans le casque. <laughs> Là, je suis complètement perdue. Je reconnais que... Să știți că m-am pierdut de tot, recunosc. Faptul că Uniunea Europeană cheltuie atât de puțin uh, pentru Africa este foarte puțin apreciat. Vreau să vă citesc un document de la Crisis Group care uh, spune că China uh, uh, Uh, donează un milion de euro și uh, Uniunea Africană ține uh, conferință de presă, însă Uniunea Europeană um, dă 20 de miliarde și este criticată când reduce aceste angajamente. Eu cred că la ora actuală Uniunea Europeană pare să fi pierdut cea mai importantă luptă, bătălia pentru opinia publică. Mulțumesc. Doamna comisar desemnat? Personal, nu cred că am pierdut nimic. Cred că Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume. În 2018, Uniunea Europeană a folosit 14 miliarde de euro pentru uh, cooperare pentru dezvoltare și în totalitate cu statele membre am uh, cheltuit 70 de miliarde de euro pentru dezvoltarea cooperării pentru cooperare pentru dezvoltare. Sunt sume uriașe, dar din păcate sunt necesare sume încă și mai mari pentru că avem, provocările sunt foarte mari. De aceea am menționat rolul sectorului privat. Cred că trebuie să investim mai mult în Africa și uh, trebuie să includem în această abordare și sectorul privat. În ceea ce privește rolul Africii, cred că viitorul uh, Africii reprezintă viitorul Europei, pentru că cele două continente sunt uh, conectate. Desigur, aș vrea să schimb uh, discursul. Așa cum am spus, 1,2 miliarde de oameni locuiesc în Africa, jumătate, peste jumătate sunt uh, sub 25 de ani. Este un continent al oportunităților și trebuie să um, susținem acest discurs favorabil, pozitiv. Acum voi da cuvântul uh, de la ECR, doamnei Nechi. Prime Minister. Domnul Cianetski, vă rog, aici sunt doamna. Stimată doamnă comisar desemnat, Înainte să vă pun uh, întrebarea, aș vrea să vă spun Chitos în limba dumneavoastră mulțumesc dar am o întrebare importantă în numele grupului meu politic și voi vorbi în poloneză. Vă rog să să îmi permite să fac acest lucru ca să respectăm pluralismul lingvistic. Doamnă comisar desemnat, dumneavoastră ați fost membru, um, știți că există un acord de parteneriat între UE și ACP și dumneavoastră v-ați implicat foarte mult în acestea. Uh, au avansat mult parteneriatele acestea, dar de curând Parlamentul European și-a exprimat anumite îngrijorări față de procesul de negociere care a încetinit. Există o oarecare reticență din partea partenerilor ACP, Africa, Caraibe, Pacific, și am adresat o întrebare Comisiei Europene dacă poate să impulsioneze procesul și ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Doamnă comisar desemnat. Cred că e foarte important să ajungem la un acord post-Cotonou, să finalizăm negocierile pe post-Cotonou. După cum am zis mai devreme astăzi, eu cred că țările din Africa Caraibe și Pacific sunt foarte importante pentru noi. Deci dacă voi fi numită comisar și voi începe activitatea mea de comisar pe 1 noiembrie, aceasta va fi prioritatea numărul 1 pe agenda mea. Voi încerca să finalizez negocierile post-Cotonou cu susținerea Parlamentului și cu susținerea altor instituții europene. Întrebare suplimentară. Chitos, mulțumesc! Nu am întrebare suplimentară. Bine, dau cuvântul atunci lui Hildegard Bentele de la PP. Fără microfon, intervenția. Mulțumesc. Nu... O parte din această comisie v-a deja uh, așteptările noastre ale Uniunii Europene față de valorile pe care trebuie să le arătăm. Și vreau să vă întreb despre vizibilitate, despre coerență, nu atât în cadrul Comisiei, ci mai ales în colaborarea cu statele membre. Vedem foarte multe activități din partea statelor membre, vedem și că foarte multe fonduri curg prin ONU și organizațiile ONU, ce o să faceți pentru ca programarea comună să poată să funcționeze mai bine? Pentru că momentan e doar la începuturi, așa încât cu toții să lucrăm cu aceleași principii prioritare și cu aceleași țări prioritare. Deci pentru ca ajutorul pentru dezvoltare pe care îl aduce Uniunea Europeană să fie mai bine armonizat, mai bine perceput și deci să poată să aducă roade mai clar. Doamnă comisar desemnat. Da, este o perspectivă foarte importantă. Fără o coerență a politicilor, nu putem să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. După cum am spus mai devreme, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este ca o busolă. E vorba de un cadru pe care îl avem față de care trebuie să analizăm toate activitățile și politicile pe care le punem în practică. Bineînțeles că nu numai instituțiile europene pot face acest lucru, e nevoie și de statele membre pentru ca să putem să punem pe picioare acest proces. Iar dumneavoastră vorbeați de o programare comună și ați vorbit și de o evaluare comună pentru ca să putem vedea rezultatele și realizările. Eu cred că, da, este un instrument important de care trebuie să facem uz. Statele membre au aplicat diferite strategii față de obiectivele de dezvoltare durabilă. Știu care sunt cele pe care le-a folosit Finlanda. Poate că am putea să încercăm să facem un schimb de bune practici să vedem care sunt exemplele bune din statele membre și să încercăm să ne gândim dacă ele pot fi aplicate și în altă parte. Dar aveți dreptate, fără coerență în uh, politici, în agricultură, comerț, în relațiile externe, nu vom putea să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. Acestea sunt cheia. Mulțumesc, întrebare suplimentară. Aș vrea să pun o întrebare despre buget. Ajutorul uh, acesta bugetar se folosește foarte repede, este foarte rapid, dar nu are neapărat ținte atât de clare. Cum vreți să faceți cu acest ajutor pe viitor? Doamnă comisar desemnat, cred că susținerea bugetară va fi instrumentul cheie în pachet pe viitor. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, atunci când folosim susținere bugetară, e important să aplicăm transparența la maxim. Astfel vom putea să urmărim mult mai bine ce fac statele membre și uh, statele partenere cu această susținere. Dacă ar fi să constatăm vreo formă de corupție, trebuie oprită finanțarea imediat. Și va trebui să monitorizăm ce s-a întâmplat. Dar uh, eu știu că prin uh, instrumentul de susținere bugetară am ajuns la rezultate foarte bune până acum. Și cred că și pe viitor va fi unul din instrumentele de care nu ne vom putea lipsi. Nu va fi singurul, dar cu siguranță unul din pachet. Catherine Chabot de la Renew. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar desemnat, vă urez și eu bun venit aici. Președintele Jacques Chirac declara în 2002 la summitul asupra Pământului Casa ne arde și noi ne uităm în altă parte. După diagnosticul care a fost stabilit miercurea trecută de către experții în domeniul climei, Trebuie să ne gândim la uh, oceane care sunt esențiale pentru alimentarea populației. Pământul se acidifică, uh, pierde din oxigenare, este atacat de plastic și apele sunt poluate. După cum știți, în Marea Baltică aceasta este o problemă groaznică. Consecințele au fost deja mari și vor fi și mai mari pentru întreaga omenire și în special pentru comunitățile și teritoriile insulare, cele care sunt în curs de dezvoltare, sunt cele mai vulnerabile la aceste noi tendințe. Vreau să vă întreb dacă nu considerați că acesta este un domeniu esențial pentru Uniunea Europeană, care este primul spațiu maritim în lume și primul donator de ajutor public pentru dezvoltare și că aceasta ar trebui să ducă la o mobilizare a parteneriatelor internaționale. Mulțumesc! Doamna comisar de semnat, vă rog. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Oceanele sunt esențiale pentru omenire și asta nu pentru că am trăit pe litoral aproape toată viața mea și marea a fost o parte importantă, în special pe vremea când eram tânără. Cred că aveți absolută dreptate. Oceanele oferă alimente, nutriție, securitate, dar și creștere economică și locuri de muncă. Însă, în același timp, cred că trebuie să fim conștienți de faptul că aceste ecosisteme sunt amenințate și impactul asupra lor a crescut și mai mult în urma schimbării climatice. Uniunea Europeană susține dezvoltarea și oceanele. Uh, știu că există un fond uh, care nu reprezintă prea mult, dar e clar că e un fond care va fi esențial pentru mine pe viitor. Întrebare suplimentară? Da, mulțumesc. Vreau să precizez, pentru că e vorba aici în special de restaurarea uh, sistemelor ecomarine și de coastă, dar și să ajutăm populația pentru a avea o economie a mării. În 2050, uh, 80% din populația mondială va fi practic pe coastă deci aproape de mare, și aceasta va trebui să conviețuiască cu un ocean care să aibă un ecosistem sănătos, pentru că turismul litoral, pentru că alimentarea populației și chiar și energiile regenerabile la care ne gândim au legătură cu aceasta. Este un domeniu esențial, se fac multe investiții pe continent, poate însă nu suficient la nivelul litoralului. Mulțumesc! doamna comisar desemnat. Într-adevăr, după cum spuneam, susținerea financiară pentru oceane și uh, dezvoltare este de în jur de 720 de milioane de euro. Putem discuta pe această temă, bineînțeles nu este suficient, poate, dar pentru mine pescuitul și oceanele ar trebui să fie o parte importantă a acestui nou Green Deal. Am spus-o și astăzi, atunci când uh, îi răspundeam doamnei Rivasi, spuneam că nu e de ajuns să avem această dimensiune internă în cadrul noului Green Deal, Acord Verde. Avem nevoie și de o dimensiune externă și aici oceanele și pescuitul ar trebui să fie o parte integrantă a acestei dimensiuni. Am senzația că există un consens larg pentru această idee și anume că mediul înconjurător, clima vor fi o prioritate esențială în următorii ani pentru munca viitoarei comisii. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Luis Stedman Bryce, neafiliat. Doamnă comisar desemnat, vorbiți în, porto, în portofoliul dumneavoastră spune despre uh, clădirea parteneriatelor uh, durabile. Dar iată cum a fost tratat Regatul Unit în timpul negocierilor pentru Brexit. Cum vă așteptați să clădiți parteneriate uh, durabile când abordarea se bazată pe bullying și uh, pentru acceptarea modelului pe care vreți să-l impuneți? Um, un uh, Brexit curat ar putea fi începutul unui parteneriat uh, ce ceea ce vreau să vă întreb, vă veți angaja să reparați uh, daunele cauzate de comisia anterioară și, în al doilea rând, vă angajați să schimbați abordarea Uniunii Europene față de Regatul Unit, uh, căutând o relație uh, care să aducă beneficii reciproce bazată pe comerț pentru a putea avea un parteneriat durabil între UE și Regatul Unit? Va, va facilita rolul dumneavoastră un astfel de lucru? Domnul comisar desemnat. Brexitul nu a fost o decizie pe care am luat-o noi, nu a fost alegerea noastră, ca și domnul Barnier și domnul Juncker, așa cum au spus-o și dumnealor în trecut. Mie îmi pare rău uh, pentru că se produce Brexitul, însă respectă această decizie. Dacă se va confirma și dacă nu se va fi produs până uh, atunci, până la preluarea mandatului de către mine. Eu voi um, continua să lucrez la o, un Brexit uh, lin și sper să putem conveni cu Regatul Unit uh, în ceea ce privește această retragere lină. Nu cred că se cuvine să fac eu speculații acum în ceea ce privește viitoarea cooperare. Însă, așa cum am spus și doamnei Bilde, respect uh, acțiunile Regatului Unit în ceea ce privește uh, cooperarea pentru dezvoltare și sper să putem fi oricum parteneri în viitor. O întrebare suplimentară? Cu siguranță uh, cetățenii Regatului Unit merită un răspuns la întrebarea mea. Domnul comisar desemnat? Vom vedea care va fi rezultatul Brexitului pe viitor și atunci vom avea și un răspuns. Domnul Zorinio de la SID are cuvântul. Aria. Doamnă comisar desemnat, bun venit la noi. În scrisoarea dumneavoastră de misiune se spune că trebuie să dezvoltați o nouă strategie complexă pentru Africa împreună cu un alt reprezentant, ceea ce este deja în curs și toate evaluările eh, și reformele post-Cotonou eh, trebuie să fie să creeze o relație mai profundă cu Africa. În scrisoarea de misiune se vede care trebuie să fie prioritățile politice, economice, dar și de investiții. Însă nu se detaliază, n-ați detaliat aspectul sustenabilității. Iar eh, acest aspect, aspectele sociale contează foarte mult. Nu putem eradica uh, sărăcia, nu putem să facem parteneriate egale dacă ne concentrăm numai pe dimensiunea economică și numai pe dimensiunea de investiție. De aceea aș vrea să vă întreb, cum doriți să colaborați cu un altul reprezentant? Vreți să aveți priorități uh, sustenabile în acest parteneriat și cum vreți să dezvoltați inițiative cum ar fi regulamentul cu privire la uh, Uh, aspectele legate de conflicte, dar și de drepturile lucrătorilor, drepturile de mediu și ale lucrătorilor în Africa, dar și drepturile în general. Doamnă comisar desemnat. Cred că mi-ați pus o întrebare esențială. Pentru mine, dezvoltarea sustenabilă este socială, de mediu și uh, economică. Din toate punctele de vedere trebuie să fie sustenabilă. Așa înțeleg eu dezvoltarea sustenabilă. Toate aceste aspecte, social, de mediu și economice, trebuie să fie parte din această dezvoltare. După cum ziceam înainte, cadrul pentru cooperarea noastră și cred că domnul înalt reprezentant uh, Josep Borel poate să fie de acord cu această viziune. Eu cred deci că acest cadru trebuie să fie obiectivele de dezvoltare durabilă. Acesta e programul față de care m-am angajat, e programul pe care întregul colegiu al comisarilor și l-a asumat. Dar acum trebuie să avem grijă cum punem în aplicare aceste lucruri. Am uh, primit uh, scrisoarea dumneavoastră după reuniunea de la New York de săptămâna trecută și cred că aveți dreptate, trebuie să facem mai multe pentru că altfel nu vom atinge ODD-urile până în 2030. Iar viziunea mea personală este că strategia pentru Africa, strategia cuprinzătoare pentru Africa este unul din instrumentele pe care le avem pentru a avea parteneriate cu Africa, dar și pentru a obține uh, aceste obiective de dezvoltare durabilă. Trebuie să fie o strategie cuprinzătoare, astfel încât uh, diferite sectoare ale politicilor să poată să fie parte din abordare. Comerț, agricultură, mediu și așa mai departe. Aceasta este ceea ce am început să pregătesc împreună cu domnul înalt reprezentant, vicepreședinte Borel, dar vreau să subliniez și importanța angajamentului întregului colegiu de comisari – nu poate să fie numai procesul meu, procesul nostru, trebuie să fie procesul întregului colegiu al comisarilor. Întrebare suplimentară. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Un răspuns foarte clar. După cum știți, o parte esențială din parteneriatul dintre UE și ACP este dialogul pe toate nivelurile, incluzând aici cooperarea parlamentară. În momentul de față, în cadrul acordului de la Cotonou, există o adunare paritară parlamentară care uh, organizează dialoguri regulate și uh, care mediază cooperarea parlamentară, dar și supraveghează proiectele la fața locului. Astăzi, țările din ACP și-au exprimat intenția de a crea un bloc, iar uh, Parlamentul European, um, în, prin intermediul acestei adunări parlamentare, um, a arătat de asemenea că se dorește o dimensiune parlamentară care să fie autonomă și puternică, după Cotonou. Cum veți apăra această poziție în negocierile pe care le va purta Uniunea Europeană pentru ca să putem garanta o continuitate a adunării parlamentare paritare? Cum veți putea apăra această continuitate și dacă veți apăra această continuitate? Vă rog, mulțumesc, doamnă comisar de Semnat. După cum am spus înainte. Am fost deputat timp de 16 ani și respect foarte mult activitatea dumneavoastră aici în Parlamentul European. Văd că în cooperarea viitoare ACP, dimensiunea parlamentară trebuie să fie prezentă, trebuie să fie parte din acea cooperare. Știu că în planurile actuale Se vehiculează ideea că ar trebui să avem trei adunări regionale pe viitor. Deci nu numai una, ci trei adunări regionale. Ce mai important pentru mine este să am grijă ca, printr-un fel sau altul, dimensiunea parlamentară să rămână prezentă. Aceasta este o chestiune pe care va trebui să o discutăm în momentul când voi începe, dacă voi fi numit comisar, munca mea de comisar pentru noiembrie. Este una din prioritățile mele și vreau să particip la adunarea parlamentară în Ruanda, cred că este următoarea adunarea parlamentară paritară. Eva Kovac, PP. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și bun venit aici la comisia noastră. Mulțumim de asemenea pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Aș avea două întrebări. Ce se întâmplă cu acel dublu nivel de finanțare pentru asistență umanitară pentru Africa și ACP? Va fi menținut pe viitor în noul CFM sau nu până în 2027? Și o altă întrebare. NGO-urile vor coopera cu Comisia și pentru ce proiecte și vor avea acces la o finanțare de plină sau nu? Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. Știu că președinția finlandeză lucrează din greu pe marginea CFM-ului. Cu toții urmărim îndeaproape ce se întâmplă în cadrul negocierilor. Pentru că finanțarea pentru dezvoltare, pentru ajutor umanitar, toate acestea depind, bineînțeles, de rezultatele la negocierea CFM. Ce se va întâmpla acolo va avea efecte și pentru finanțarea programelor noastre. Ce pot să vă spun eu este că sunt foarte mulțumită cu propunerea Comisiei de a crește finanțarea pentru dezvoltare, pentru cooperare. Cred că ar trebui să avem mai multe resurse pentru cooperarea internațională, inclusiv cooperarea pentru dezvoltare. Și ce spuneam mai devreme despre societatea civilă și NGO-urile, probabil că știți foarte bine că am experiență în acest domeniu. Am lucrat, de exemplu, în Finlanda, în World Vision și Consider de aceea că rolul NGO-urilor și a societății civile este esențial. Sunt un partener esențial pentru noi și doresc să cooperăm cu ei pe viitor. Mulțumesc! Întrebare suplimentară? Foarte pe scurt, vreau să vă întreb care credeți că va fi impactul Brexitului în domeniul comerțului și a cooperării internaționale între UE, Africa și țările ACP. Care ar fi potențialul impact al Brexitului? Doamnă comisar desemnat, Înțeleg foarte bine că suntem cu toții interesați de ce se întâmplă cu Brexitul. Toți dorim să știm ce se va întâmpla la sfârșitul lunii. Însă, din păcate, cred că nu este rolul meu de a specula pe această temă. Probabil că ne vom întoarce la acest dosar mai târziu în timp. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Obri, din partea GUE. Bonjour! Bună ziua! Sunt chiar în fața dumneavoastră doream să vă vorbesc despre un subiect care a fost foarte puțin uh, abordat, mult surprinzător de această comisie. E vorba de un uh, subiect uh, actual. altă. ieri, nouă sudanezi au depus plângere împotriva BNP Paribas, o bancă franceză importantă, pentru că acum a susținut în Sudan regimul al Bashir, care a comis crime împotriva umanității de zeci de ani, încălcările drepturilor omului de către companii nu pot fi reparate și multinaționalele sunt aproape uh, total scutite de, uh, la răspund, de orice fel de răspundere. Uh, tot mai adesea se recurge în ajutorul pentru dezvoltare la parteneriatele public-private și se fac tot mai multe acorduri de liber schimb care au această dimensiune și se uh, Um, fac tot mai multe concesii pentru multinaționale. Dacă vrem uh, să um, ne atingem obiectivele, trebuie ca multinaționalele să fie ținte responsabile pentru uh, încălcările pe care le produc. Uh, în Statele Unite, Franța și Germania uh, au, au legi legate de um, supravegherea lanțurilor, lanțurilor de aprovizionare ale companiilor lor. Aș vrea să știu dacă uh, Digi Justice va face ceva asemănător la nivel european. Veți susține o obligația de supraveghere a respectării drepturilor omului, în special în statele în curs de dezvoltare? domnul comisar desemnat, Așa cum am spus astăzi mai devreme, în uh, răspunsul pe care i l-am dat domnului Urban Crespo, noi uh, clădim uh, politici de dezvoltare pentru cetățeni, pentru oameni, nu pentru companii, nu pentru guverne. Facem acest lucru. În toate acțiunile noastre trebuie să ne asigurăm că nu uh, cauzăm mai multă suferință oamenilor celor mai vulnerabili, uh, reducând ajutorul pe care îl acordăm pentru rezolvarea, rezolvarea problemelor uh, guvernele locale promovarea unui uh, teren cu condiții egale pentru companiile europene care acționează la nivel mondial înseamnă să susținem și uh, locurile de muncă în Europa. La momentul de față, eu înțeleg că Comisia Europeană promovează uh, principiile călăuzitoare ONU privind drepturile omului și mediul de afaceri. Eu cred că aceasta este poziția corectă uh, în toate acțiunile noastre trebuie să respectăm uh, drepturile omului. Acesta este uh, angajamentul pe care mi-l asum. întrebare suplimentară? Un minut? Cu siguranță știți că diferența între principiile călăuzitoare ONU și uh, plângerea, um, plângerile aduse de zeci de ONG-uri și de societatea civilă timp de zeci de ani Ehm, sunt eh, legiferarea, reglementarea. În statele în curs de dezvoltare sunt, eh, statul de drept este fragil și acolo nu există eh, mecanisme de tragere la răspundere. Nu este suficient să respectăm principiile fundamentale ONU, îndrumările ONU. O, în urmă câteva, peste câteva săptămâni vom, vom avea negocieri la ONU Um, privind un tratat internațional. Trecem de la nivel european la un, la un nivel internațional. Este, uh, sunt condițiile ideale pentru a crea un cadru de respectare a drepturilor uh, omului. Care sunt concluziile analizei dumneavoastră și veți avea veți defini un mandat de negociere clar și proactiv pentru Uniunea Europeană la aceste negocieri cu ONU? Domnul comisar desemnat. Modul în care înțeleg eu situația este următorul. Comisia actuală uh, are mandat să se ocupe de această reuniune care va avea loc în octombrie. Însă, uh, informațiile pe care le-am primit, pentru că am avut o discuție pe acest subiect, este că Comisia va participa uh, la reuniunea de la Geneva din octombrie. Sunt de acord că este nevoie de obligații și vă promit că mă voi apleca asupra acestui subiect când voi începe activitatea mea de comisar european. Îl voi da acum cuvântul lui Jackie Jones de la SHIDE. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, sunt aici. Doamna Urpilainen, sunt aici la dreapta dumneavoastră. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați spus că ONG-urile în Marea Britanie lucrează la fața locului și vreau și eu să vă atrag atenția că într-adevăr așa este. Noi facem campanie pentru Remain, aceste ONG-uri fac această campanie și din ce în ce mai multă susținere primesc. Întrebarea pe care vreau să vă pun a fost cumva deja evidențiată când ați răspuns la întrebări înainte, sunt cam pe ultimul loc la întrebări aici, deci salut foarte mult uh, angajamentul dumneavoastră pentru drepturile reproductive ale femeilor, serviciile de întreruperea sarcinii, servicii de sănătate, Salut și angajamentul de care ne-ați vorbit despre planul de acțiune pentru gen. Sunt foarte bucuroasă că ați spus că vreți să-l continuați, dar întrebarea mea se referă la finanțare și la bugetare paritară pe gen. Să ne asigurăm că există suficiente fonduri pe termen lung și că parteneriatele la nivelul societății civile să fie garantate la toate nivelurile. Mulțumesc! Doamnă comisar desemnat! Mulțumesc. Poate un aspect pe care aș fi dorit să-l adaug este participarea politică a femeilor. Cred că noi, ca politicieni, suntem exemple pentru țările partenere. Trebuie să convingem mai multe femei să facă parte din lumea politică. Dacă avem mai multe femei în politică, sunt convinsă că, într-un fel, vom reuși să oferim egalitatea de gen altfel, chiar și în celelalte domenii ale politicii. În legătură cu finanțarea despre care m-ați întrebat, sunt foarte bucuroasă că în următoarea comisie vom avea un comisar pentru egalitatea de gen. Mă bucur foarte mult să pot colabora strâns cu doamna comisar și cred că acesta este un subiect la care putem împreună să încercăm să oferim soluții, așa încât în toate domeniile politicilor Comisia să țină cont de aspectul de gen și să îl întărească. Bineînțeles că aici e vorba și de finanțare. Pentru ca să putem avea această perspectivă, e nevoie să o introducem în bugetul comun pe viitor. Sunt foarte bucuroasă de ideea pe care o vehiculăm aici și sper să o pot pune în aplicare. Întrebare suplimentară. Mulțumesc, mă bucură să aud acest lucru. Angajamentul dumneavoastră față de o finanțare adecvată, eu cred că ar duce toate aceste uh, proiecte la alt nivel. Iar în strategia cuprinzătoare pentru Africa și dincolo de Africa, cred că finanțarea e esențială. Fără finanțare pentru ONG-uri e foarte dificil. Din cauza măsurilor de austeritate pe care le-am avut în ultimii 10 ani, ONG-urile au avut din ce în ce mai puțină finanțare în toată lumea. După cum știm, pentru a putea să ne îndeplinim uh, angajamentele pentru Agenda 2030, trebuie să nu lăsăm pe nimeni în urmă, după cum ne-am angajat. Ca să putem să o facem, mai ales să nu lăsăm în urmă femei și fete care sunt întotdeauna obiectul violenței peste tot unde merg, este nevoie să avem uh, și finanțare, dar și personal. Trebuie să vă gândiți la nevoia aceasta. E crucială pentru ca să putem să ne atingem obiectivele pentru inițiativa uh, de paritate, iar angajamentul pentru fete și femei în lume se va simți peste tot. Mulțumesc, doamnă comisar uh, desemnat. Mulțumesc! După cum spuneam, egalitatea de gen e o prioritate pentru mine, o prioritate absolută. Încerc să văd cum o să putem obține mai multe resurse și pentru aceasta, bineînțeles. Sunt de acord cu dumneavoastră că în uh, ceea ce privește egalitatea de gen trebuie ca ea să fie parte din toate politicele, iar uh, ea este parte și din obiectivele de dezvoltare durabilă. Ne-am angajat față de ele, față de aceste obiective. Deci și din această perspectivă, cred că dacă vrem să îmbunătățim condițiile de viață, participarea femeilor, de orice fel, avem nevoie de o abordare generală și eu sunt gata să o iau pe această cale. Vă mulțumesc, iar acum vreau să dau cuvântul lui Eli Jones. Thank you. And, um... Mulțumesc foarte mult. În calitate de uh, deputat britanic, uh, cred că noi suntem un exemplu bun pentru cooperarea internațională. Uh, cer scuze în numele unei minorități de britanici care nu doresc să profite de această oportunitate importantă pentru comisia noastră. Și am o întrebare legată de conținut, de contaminare și sănătate. Uh, o chestiune care are de-a face cu acea dimensiune triplă, uh, cea de mediu, socială și dezvoltare. Președinta von der Leyen a considerat Green Deal-ul ca o prioritate absolută, cu contaminare zero. Dumneavoastră ați vorbit de dimensiunea externă a acestui Green Deal, însă acest lucru nu apare negru pe alb nicăieri, doar în dezbateri, ceea ce mă surprinde foarte mult, dacă ținem cont de raportul Lancet uh, recent și de rapoartele recente din partea OMS, care arată că contaminarea este cauza de mediu uh, cea mai importantă care provoacă uh, decese și afectează sănătatea, afectează țările mai sărace, provoacă mai multe decese decât uh, malaria și alte boli răspândite și cu toate acestea se primește foarte puțină asistență pentru dezvoltare, chiar și din partea Europei, care ar trebui să fie un donator esențial în acest sens pentru a ține cont de nevoile celor mai săraci. Contaminarea este transfrontalieră, a produse care vin din țările cu venituri scăzute ajung și aici. Deci cum aveți de gând în echipa dumneavoastră să faceți legătura între eradicarea sărăciei și această țintă de contaminare zero. Doamna comisar desemnat, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare esențială. După cum spuneați și dumneavoastră, contaminarea este cea mai importantă și cea mai larg răspândită cauză de moarte în lumea globală. Din păcate, cam 90% din aceste decese se produc în țări cu venituri medii sau scăzute. Eu consider că acest aspect ar trebui să fie parte integrantă din pachetul pentru noul Green Deal. Și așa cum am spus-o de multe ori aici, sper ca dumneavoastră Parlamentul să ne susțină tocmai pentru a include și această dimensiune externă în acest acord verde, acest Green Deal. Dacă sunteți de acord, cred că ar fi o idee bună să arătăm că și dumneavoastră ne susțineți și susțineți această idee. Prin acest nou Green Deal, cred că am putea susține uh, energia curată și durabilă, de exemplu, în țările partener, am putea susține de asemenea economia circulară și tranziția spre aceasta. În felul acesta, acest nou Green Deal ne oferă noi oportunități. Iar din punctul de vedere al finanțelor, uh, NDC, acest nou instrument, reprezintă o modalitate foarte bună ce ar putea fi utilizată avem un angajament de a oferi cel puțin 20% sau chiar și mai mult pentru finanțarea pentru programe de climă și mediu prin NDC. Deci este un angajament destul de clar din partea noastră. Întrebare suplimentară? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru răspuns. Vorbeați mai devreme de faptul că titlul dumneavoastră ne arată că trebuie să trecem de frontierele uh, trecutului și să ne adaptăm noilor realități. Noi cred că felul în care evaluăm dezvoltarea este și el demodat, nu s-a schimbat uh, de decenii întregi uh, acel PIB per capita și așa mai departe. Deci indicatorii actuali ne oferă o imagine destul de restrânsă a sărăciei. Deci vreau să vă întreb uh, dacă ceea ce se măsoară este ceea ce gestionăm până la urmă și atunci cum putem evalua dezvoltarea pentru a ține cont de această dimensiune multidimensională a dezvoltării, partea socială, economică și așa mai departe. Ce măsuri veți lua tocmai pentru a schimba felul în care se evaluează dezvoltarea? Doamna comisar desemnat. Eu cred că dacă dorim să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă, și cred că toată lumea dorește acest lucru, avem nevoie de o astfel de perspectivă globală. Nu putem considera că UE se ocupă pe de o parte de politică de dezvoltare, de politică comercială pe de altă parte și pe de altă parte de politică agricolă, deci toate separate, independente între ele și nu cu o abordare comună. Dacă dorim cu adevărat să atingem țintele de dezvoltare durabilă din punct de vedere economic, social, avem nevoie de o abordare globală. Și cred că am încercat să o facem prin această strategie cuprinzătoare pentru Africa. Întregul colegiu de comisar se implică în această pregătire, cu colegii mei, nu doar domnul Borel care a pregătit strategia, ci și comisarul pentru comerț și pentru agricultură se vor implica de asemenea. E vorba aici de o nouă abordare, cel puțin din punctul meu de vedere și sunt foarte angajată în acest sens. Doresc cel puțin să încerc să ajungem la rezultate mai bune prin această nouă abordare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea Renew, Martin Horwood. And, uh, I'm not... Mulțumesc. Nu vă voi întreba despre Brexit, dar uh, aștept cu interes să lucrăm uh, timp de 5 ani împreună uh, pentru a putea îmbunătăți lumea pentru săracii, pentru oamenii care sunt afectați de, afectați de sărăcie. Comisia este angajată să crească transparența și să crească uh, standardul IATI referitor la transparență. Vreți să știți unde se cheltuie banii și acest lucru va duce la uh, reducerea corupției și ineficienței și va um, susține ideea Uh, ajutorului vital acordat de Uniunea Europeană uh, îi va contrazice pe detractorii acestor acțiuni. Uh, cum veți spori, veți crește standardul IATE pentru dezvoltare, pentru ca Europa să acționeze la nivelul partenerilor din domeniul dezvoltării? Domnul comisar de desemnat, pentru mine aceasta este o valoare foarte um, importantă. Ca fost ministru de finanțe, știu că de fiecare dată când folosim uh, bugetul public, banii contribuabililor, trebuie să fim foarte atenți și trebuie să fim uh, gata să argumentăm uh, modul în care s-au folosit banii contribuabililor. Din uh, acest punct de vedere, cred că trebuie să îmbunătățim transparența. Din păcate, nu am uh, inițiative noi, concrete, pentru a vă prezenta, dar dacă aveți idei despre cum putem crește transparența, vă ascult cu interes. Eu uh, sunt angajată să cresc transparența în toate acțiunile noastre, în programare, în coproiectele noastre comune, pentru că, așa cum am spus-o mai devreme, e important să le putem explica oamenilor cum cheltuim banii publici, care sunt obiectivele și rezultatele noastre. E important să demonstrăm că suntem eficienți. Acum două săptămâni am uh, discutat cu cei de la direcția mea generală, am uh, vorbit cu ei și le respect eficiența și angajamentul și cunoștințele. Mă bucur că am ocazia de a lucra cu ei, dar cred în continuare că întotdeauna e loc de mai bine. Dacă aveți idei, uh, vă ascult cu mult interes. Întrebare suplimentară? Da, am o idee. Desigur, este foarte important uh, să văd că sunteți angajată în favoarea transparenței. De aceea, cele 28 de state pot lucra împreună, pentru că putem folosi uh, greutatea, ponderea și forța Uniunii Europene pentru, putem, uh, pentru a putea promova transparența și um, standardul IATI. Sta, însă doar 5 din uh, statele membre UE întrunesc acest uh, standard uh, în transparență. Este greu să le cerem altora să o facă dacă doar 5 statele membre, din statele membre uh, o fac. Vă veți asigura că cel puțin toate statele membre UE vor întruni acest standard al transparenței în mandatul dumneavoastră de 5 ani și după aceea să-l putem promova la nivel internațional? Domnul comisar uh, desemnat, eu sunt un uh, politician uh, cu multă experiență și nu pot să fiu decât foarte prudentă cu promisiunile. Nu promit decât lucruri pe care știu că pot să le și realizez. Promit să fac tot ce-mi stă în putință în acest sens. Pentru mine totul ține de legitimitate, de legitimitatea Uniunii Europene. Trebuie să fim capabili să le arătăm oamenilor rezultatele pe care le-am obținut. Acesta este uh, un mod de a consolida legitimitatea Uniunii Europene. Deci voi face tot ce îmi stă în putință. Frances Fitzgerald are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar. Mă bucur că v-ați angajat față de aspectele de gen și mă bucur să vă fi ascultat în general. Știm că Europa și lumea nu vor reuși să atingă obiectivele Agendei 2030, mai ales în domeniul climei, fără o investiție financiară considerabilă. Experiența din statele mici sau insulare arată că foarte important trebuie să construim reziliența climatică în perioadele de um, recuperare, de exemplu, economică sau în momente dificile. Întrebarea e cum poate Uniunea Europeană să se concentreze pe cei care sunt vulnerabili, cum poate să creeze efecte de pârghii, mai ales în sectorul privat, dar și în sectorul public, prin uh, standarde clare pentru ca să se poată susține atât uh, dezvoltarea cât și soluțiile de climă. Și mă refer aici mai ales la tranziția către economiile curate de energie și către energiile verzi. Doamnă comisar desemnat. Foarte important ceea ce a spus uh, dumneavoastră, mai ales când e vorba de țările cel mai puțin dezvoltate. Noi vom vrea să susținem prioritar țările care sunt cele mai puțin, cel mai puțin dezvoltate. În același timp aș dori să mai menționez un alt aspect. Știm că din ce în ce mai multe țări sunt țări cu venituri medii, ceea ce e bine, pentru că se vede un progres. Dar, din păcate, în multe țări de venit, cu venit mediu, inegalitatea este foarte mare. Din această perspectivă, angajamentul meu personal va fi să lupt împotriva inegalităților. Cred că e vorba de o provocare enormă, nu numai pentru țările cu venit mediu, dar de fapt pentru aproape fiecare stat membru al Uniunii. Acestea vor fi principiile care mă vor uh, ghida să încercăm să luptăm împotriva inegalităților cu diferite instrumente. În ceea ce privește rolul sectorului privat, sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de implicarea sectorului privat. Avem deja diferite tipuri de măsuri, avem uh, diferite instrumente pe care le putem folosi, dar cred că pe viitor va trebui să avem echipamente sau instrumente multiple pe care să le folosim în același timp dar fără participarea sectorului privat nu cred că vom putea atinge obiectivele de dezvoltare durabile. Este destul de sincer, cred, să vă spun acest lucru. Iar din această perspectivă, eu zic că e important să avem un angajament puternic și din partea sectorului privat, pentru că e vorba de o abordare comună și trebuie să fie parte din parteneriatul nostru. Întrebare suplimentară. Da, sunt de acord cu dumneavoastră atunci când vorbiți de combaterea inegalităților și de folosirea tuturor instrumentelor pe care le avem. Dar schimbările climatice, dacă nu le abordăm bine și da, atunci vom avea provocări din ce în ce mai mari și acestea vor duce la inegalități și mai mari. O întrebare specifică. ONU a spus că este foarte dezamăgit de finanțarea pe care o avem la dispoziție pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Ce vreți să faceți concret pentru a dezvolta cooperarea și sinergiile între sectorul privat și sectorul public? După cum am zis, e foarte important să introducem standardele de drepturi ale omului, dar nivelul investițiilor e destul de jos acum. Ce doriți să faceți? Doamne comisar desemnat. Sunt de acord cu dumneavoastră când e vorba de schimbările climatice. Am vorbit foarte mult despre Green Deal și cred că e unul din exemplele de angajament de care a dat dovadă deja viitorul colegiu al comisarilor. Acordul verde. Eu cred că inițiativele pe care le-a lansat președintele Juncker, crearea de alianțe, au fost o bună idee pentru a lansa investițiile pentru Africa. Nu trebuie să începem din nou de la început. Avem deja exemple bune, am reușit deja să obținem rezultate bune, așa că obligația mea va fi să încercăm să găsim noi inițiative pentru ca să obținem mai multe investiții private în Africa. Și sunt gata, desigur, să mă implic în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult tuturor deputaților. Mai avem câteva minute, nu s-a terminat chiar complet. Dar aș dori să mulțumesc foarte mult deputaților în Parlamentul European pentru întrebările pe care le-au adresat. Bineînțeles că vreau să-i mulțumesc și doamnei comisar desemnat pentru răspunsurile pe care ni le-a oferit. Vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că ați răspuns lung la întrebări, dar totuși foarte concis. Este o eficiență finlandeză, cred, care face și să avem mai mult timp, dar regulile sunt foarte clare, nu avem decât 25 de întrebări. Ceea ce aș dori să îi transmit doamnei comisar de semnat, este că dacă dumneavoastră veți fi confirmată în această funcție, ne bucurăm foarte mult de declarațiile pe care le veți pune în aplicare și de angajamentul pe care l-ați luat să colaborați cu Parlamentul European. Coordonatorii știu că vom avea o reuniune de evaluare și această reuniune se va desfășura cu ușile închise. Aș dori să o invit pe doamna comisar desemnat acum, la sfârșit, dacă dorește să ne spună câteva cuvinte înainte să se termine această audiere publică. Vă rog, doamna comisar. nu am utilizat până acum uh, limba mea maternă, până acum, deci sper să fiți de acord uh, să spun câteva cuvinte și în finlandeză. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc din inimă chiar pentru această dezbatere pe care am avut-o. În uh, timpul acestei audieri am spus uh, de mai multe ori că Parlamentul pentru mine este o instituție extrem de importantă. Cred cu tărie în democrația reprezentativă. Cred și sunt convinsă că în calitate de comisar voi avea nevoie de susținerea cetățenilor în mandatul meu și asta se va face prin intermediul dumneavoastră pentru dezvoltarea durabilă, care este posibilă la nivel global doar prin cooperarea între instituții. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că mi-ați prezentat uh, această provocare uh, cu această dezbatere pe atâtea teme interesante. Dezbatere care reflectă foarte bine importanța cooperării internaționale. Va fi o adevărată onoare pentru mine, aceea de a putea uh, lucra împreună cu dumneavoastră pentru a atinge aceste obiective. Dezbaterea de astăzi ne arată în mod clar ambiția și valoarea pe care Parlamentul o acordă acestui portofoliu. Portofoliu care ar putea marca în mod clar dezvoltarea durabilă și viața a milioane de cetățeni în lumea întreagă. Acest mandat pentru mine îl preiau cu mult drag și așa cum am văzut în dezbaterea de astăzi, asociațiile internaționale menționează o politică de dezvoltare puternică și mai mult decât atât, o dezvoltare care arată că Uniunea Europeană poate avea un cuvânt de spus pentru dezvoltarea și viitorul planetei. Împreună, alături de partenerii noștri și pe picior de egalitate. O temă esențială în acest domeniu este reducerea sărăciei așa cum uh, se arată și în obiectivul de dezvoltare durabilă 1, trebuie să eradicăm sărăcia sub toate formele sale și peste tot în lume. De aceea, sarcinile care ne așteaptă sunt uh, destul de provocatoare. 800 de milioane de persoane, așa cum arată Națiunile Unite, trăiesc sub uh, pragul sărăciei. Acesta va fi busola mea pe viitor, dacă îmi permiteți să preiau acest post de comisar. Trebuie să mergem mai departe cu această cooperare, tocmai pentru a atinge obiectivul marcat de 0,7% din VNB pentru ODA. În același timp, întărirea politicii de dezvoltare se va face printr-o autentică legătură între actorii diversi pe picior de egalitate. Aceasta înseamnă să oferim răspunsuri comune la provocările globale. Prin urmare, e nevoie de o mai bună comunicare cu partenerii noștri și cu toți actorii implicați. De altfel, obiectivele de dezvoltare durabilă ne impun și un uh, nou concept, o nouă modalitate de a înțelege lucrurile și aplicarea acestor obiective și pentru asociațiile internaționale. Trebuie să ținem cont aici și de alte fluxuri monetare internaționale și uh, dacă comparăm uh, resursele pe care le avem pentru dezvoltare durabilă și alte fluxuri internaționale, e clar că acestea uh, sunt foarte reduse și e nevoie de mai multe fonduri. Trebuie să ne unim forțele cu companiile private și cu diverse asociații internaționale, să lucrăm împreună tocmai pentru a ajunge la o adevărată responsabilitate corporativă astfel încât să uh, generăm locuri de muncă, creștere economică și bunăstare, precum și noi capacități și competențe profesionale pentru cei care nu își găsesc locul pe piața muncii. De fapt, uh, cooperarea cu asociațiile internaționale nu ar trebui să ne facă să nu cooperăm și cu organizațiile internaționale. Eu mi-au un angajament în acest sens, tocmai pentru a reduce sărăcia la nivel global. Acesta este viitorul pe care noi dorim să-l construim împreună. Aceasta este sarcina care ne așteaptă în domeniul dezvoltării durabile globale. Dragi prieteni, sunt o persoană optimistă de felul meu. Gandhi spunea că societatea este precum uh, oceanul și eu sunt absolut de acord. Poate că litoralul e murdar, dar asta nu înseamnă că oceanul în ansamblul său este murdar. Eu cred în binele omenirii și în capacitatea noastră de a face ca lumea noastră să fie una mai bună pe viitor. În încheiere aș vrea să vă spun că sunt uh, foarte mândră de noi, de ceea ce facem și de Europa noastră. Dezbaterea de astăzi ne-a arătat încă o dată că munca împreună și o viziune comună la nivelul UE permit acesteia să fie un actor lider la nivel global. Și acest lucru trebuie să îl ducem și mai departe pe viitor. Mulțumesc! And on that note, we end this public hearing. Și audierea s-a sfârșit pe această notă.